Ok, hello everyone. Bună ziua. Dacă vreți să luați loc, vă rog, pentru a putea începe reuniunea comisiei noastre. Our chairwoman Linda will... Președintea noastră Linda e un pic în întârziere, însă Reuniunea este una foarte importantă, așa că vrem să o începem la timp. Avem o ordine de zi destul de încărcată. Va trebui să hotărâm pe multe puncte, să prezentăm informații, așa că ar fi mai bine să începem. First of all, we are în primul rând, trebuie să adoptăm ordinea de zi. Ați primit proiectul de ordine de zi revizuit cu punctul 9 modificat, punctul referitor la situația și la răspunsul umanitar ca urmare a cutremurelor și tsunamiului din Sulawesi, Indonezia. Echo, Echo will be here to și eh, reprezentantul DG Eco va fi alături de noi pentru a ne da cele mai noi informații. Nu avem alte modificări la ordinea de zi, o putem considera adoptată în această formă. Dacă nu sunt comentarii, mulțumesc. După care avem comunicările președinției. Avem schimbări la raportor. Grupul PPE ne-a informat cu privire la o schimbare în rândul dosarelor lor. S-a schimbat un raportor. Domnul Engel nu mai este raportor pe avizul DV pentru buget raportul interimar pentru următorul CFM pe care o să-l votăm astăzi și va fi înlocuit de Delia Națovco. Același lucru e valabil și pentru avizul DV privind raportul de buget pentru propunerea de regulament a Consiliului de stabilire a CFM-ului 2021-2027. And then uh, public divide Uh, debates. După care o dezbatere publică cu un think tank european. Aș vrea să vă reamintesc că împreună cu acest grup de reflexie european avem o dezbatere miercuri pe 17 octombrie de la până la 17.30. Of Bill Gates and Federica. Cu participarea lui Bill Gates și a Federica Mogherini. Titlul dezbaterii este Inovație și dezvoltare, viitorul cooperării internaționale a Uniunii Europene. Ați primit deja programul pentru această reuniune, pentru această dezbatere, precum și o invitație și veți primi și un reminder în acest sens chiar în această săptămână. După care avem și o reuniune extraordinară DV, care va avea loc la Strasburg pe 12 noiembrie pentru a vota avizul avizele DV pe două dosare, pe cele două dosare Horizon, regulamentul și decizia și pe avizul DV privind raportul INTA pentru parteneriatele de aderare cu comunitatea internațională. Reuniunea va avea loc între orele 9 și 10 după amiaza. Din păcate, e singurul interval de timp pe care l-am găsit liber în ziua respectivă. Veți primi uh, la momentul potrivit și proiectul de ordine de zi pentru această reuniune. Apoi, trecem la anunțuri ale comisiei și aș vrea să știu dacă există astfel de anunțuri din partea comisiei. Dacă da, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Punct informativ din partea noastră. Am vrea să informăm Comisia DV că există trei documente care urmează să fie, care urmează să le primiți din partea DigiDevco, care ar putea să fie relevante. Trebuie să fie publicate în octombrie. Procesul intern e acum în curs de finalizare. Cele trei documente sunt, în primul rând, un document de lucru cu planul de lucru pentru agenda, raportul, al doilea raport de implementare pentru acest plan de acțiune pe gen, al doilea document este un document de lucru al Comisiei pe cadrul pentru rezultate și în al treilea rând, de fapt aici avem două documente, un document de lucru privind nutriție și securitatea alimentară un document care este doar al Comisiei și un raport comun privind siguranța alimentară la nivel european, în care vorbim despre evoluția angajamentelor de politici ale Comisiei și statelor membre în domeniul securității alimentare. Și sigur, cu mare plăcere putem veni în comisia dumneavoastră pentru a prezenta aceste documente, pentru a le discuta, explica, interacționa, după cum considerați de cuvință. Și, ca altă informație din partea noastră, Președinția europeană, președinția Consiliului, dorește să aibă în concluziile Consiliului aspecte referitoare la aceste trei documente pentru reuniunea Consiliului JAI de pe 26 noiembrie. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste informații. Există comentarii sau întrebări? Nu? Mulțumim. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, unde avem o discuție referitoare la obiectivele de dezvoltare durabilă în domeniul sănătății la 3 ani de la începutul perioadei de implementare a acestora. E momentul potrivit să începem să analizăm primele tendințe și provocări. Data trecută, când am discutat uh, subiecte din domeniul sănătății în comisia noastră, acest lucru avea legătură cu misiunea noastră DV din aprilie anul acesta. Am avut și o discuție generală cu directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății în luna martie în comisia noastră, unde am abordat subiectul consolidării sistemelor de sănătate în țările în curs de dezvoltare. SDG 3 are legătură cu 13 ținte și 28 de indicatori, însă Sănătatea are legătură cu multe alte aspecte ale dezvoltării durabile și există multe ținte care țin de sănătate în multe domenii. Pentru a ne ajuta să înțelegem decalajul care există între țintele de dezvoltare durabilă și progresul înregistrat până în prezent, l-am invitat pe Peter Stans, care este director, noul director executiv al Fondului Global de Luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei, și expert în sănătate publică globală, după o carieră în sectorul bancar. Peter Sands a fost numit director executiv în noiembrie 2017 și alături de noi mai este și Fanny von Winkler, reprezentant al Global Health Advocate. Întâi de toate dăm cuvântul domnului Peter Sands, după care celuilalt invitat. Aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc membrilor Comisiei pentru ocazia de a fi prezenți astăzi aici pentru a vorbi despre rolul Fondului Global în lupta împotriva SIDA, tuberculozei și malariei pentru a duce la îndeplinire obiectivele 3. Suntem cel mai mare furnizor multilateral de granturi în domeniul sănătății și unul dintre uh, una dintre cele mai concrete ținte ale SDG3 este să se pună capăt uh, SIDEI, tuberculozei și malariei. Cele trei mari boli infecțioase care omoară pe scară largă în lume în momentul de față. Fondul global joacă un rol extrem de important în lupta împotriva acestor trei boli. Suntem, reprezentăm 20% din finanțarea globală pentru SIDA, pe locul 2 după programul bilateral PEPA și cam o treime din finanțarea internațională pe tuberculoză, care este acum boala ce omoră cel mai mulți oameni din cele trei și 57% din uh, finanțarea internațională pentru combaterea malariei ceea ce reprezintă în cam 4,2 miliarde pe an în 2017, granturi care au fost distribuite de noi. În principal, activitatea noastră se desfășoară prin guverne, prin intermediul guvernelor, pentru că obiectivul fondului nu este doar să combatem aceste boli, ci și să construim capacități locale în domeniul sănătății. Și cea mai mare parte a investițiilor noastre se axează pe țările sărace, care sunt cele mai afectate de boli. 65% în Africa subsahariană, cum puteți vedea. Conducătorii europeni joacă un rol absolut esențial pentru crearea acestui fond global și pentru a asigura succesul. Rolul de lider jucat de UE și de statele membre face ca aceștia să fie principalii contribuitori ai fondului, acoperă cam jumătate. Comisia Europeană a dat al optălea angajament ca mărime, 400, peste 400 de milioane de euro. Rezultatele fondului global sunt, sincer, extraordinare și spun asta fără să-mi asum eu aceste merite, pentru că ocup această poziție doar de la începutul lunii martie. 27 de milioane de vieți au fost salvate și vedeți care este amploarea tuturor schimbărilor uh, în țările în care acționăm. Avem 17,5 oameni cu terapii retrovirale, 197 milioane pânze antițânțari distribuite. Nu o să vă dau toate cifrele, dar vorbim totuși de intervenții masive pentru a combate și a elimina aceste boli și impactul este unul foarte mare. Morțile cauzate de malarie au scăzut cu peste 40%, morțile cauzate de HIV peste 40%, din cele cauzate de tuberculoză un pic mai puțin au scăzut, cam cu 20%. De aceea e important să mobilizăm acțiuni și resurse lucru pe care l-am arătat și la reuniunea ONU de acum câteva săptămâni. Obiectivul nostru, în termeni simpli, este să punem capăt epidemiilor de sida, tuberculoză și malarie și e un obiectiv realizabil, însă nu e unul pe care să spunem că îl controlăm în totalitate. Ne confruntăm cu provocări, trebuie să schimbăm modul în care acționăm și să ne intensificăm resursele. Însă, nu ne axăm exclusiv pe a pune capăt acestor epidemii. Știm că pentru a avea o victorie durabilă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei, trebuie să creăm o platformă uh, de sisteme durabile și rezistente pentru sănătate. 27% din investițiile fondului global sunt dirijate către construirea unor sisteme de sănătate durabile și rezistente. Și aici avem sisteme de gestionare financiară, informații, formare pentru lucrători din domeniul sănătății, uh, lanțul de aprovizionare, politici, guvernanță și livrarea integrată de servicii. Adică, în mare, investim cam un miliard de dolari pe an pentru a ajuta țările în dezvoltare să construiască sisteme de sănătate. E un program de granturi mult mai mare decât orice există la nivelul altor instituții multilaterale în domeniul sănătății. De asemenea, am înțeles că pentru a avea durabilitate e important să implicăm și finanțele locale. Până la urmă, trebuie ca țările să-și poată acoperi singure costurile sistemelor de sănătate. Noi creăm un set de mecanisme pentru a încuraja acest lucru cu cerințe de cofinanțare. În 2015-2017 am avut o creștere cu 41% din angajamente globale pentru finanțarea sănătății și suntem pe calea cea bună pentru a mai crește cu 40% în perioada 2018-2020, ceea ce schimbă foarte mult situația globală. Pentru prima dată vedem creșterea fondurilor domestice pentru SIDA în Africa, față de, care este la un nivel mai mare decât fondurile străine. Și în încheiere, încă un aspect extrem de important pentru a ne atinge obiectivele, intervenții pe chestiuni de gen. Și Aici vreau să subliniez în special provocarea pe care o avem cu privire la noile infecții cu HIV în rândul tinerilor femei și adolescentelor. Lucrurile s-au schimbat la nivelul HIV și populația cea mai vulnerabilă acum este reprezentată de femei tinere și adolescente și asta vine din inegalități de gen, violență sexuală, disparități economice, educaționale. Lucrăm cu o gamă largă de parteneri în acest sens, pen, pentru că există multe cazuri morale, umane, de afaceri pentru a proteja uh, adolescentele împotriva HIV. În încheiere, vreau să-mi prezint încă o dată mulțumirile pentru reprezentanții statelor membre și pentru Comisia Europeană pentru sprijinul pe care ni-l acordă încă de la începutul uh, funcționării fondului nostru global. Banii sunt ai contribuabililor, dar e vorba și despre un impact enorm. Încă nu ne-am îndeplinit pe deplin misiunea și dacă vrem să fim siguri că vom pune capăt acestor epidemii până în 2030, trebuie să continuăm să Uh, alocăm resurse semnificative, să continuăm să inovăm și să ne îmbunătățim. Anul viitor este un an foarte important pentru fondul global, pentru că vom fi în a, perioada de a șase reînnoiere. Avem un ciclu de reînnoiere de trei ani și această reînnoire va avea sau refinanțare se va întâmpla la Lyon sub președinția domnului Macron. Mulțumim domnului Sanz. Acum dăm cuvântul lui Fanny Voitswinkler. Um, so I work for Global... Mulțumesc. Eu lucrez pentru Global Health Advocates, un ONG care analizează politicile UE de dezvoltare, uh, sănătate, uh, pentru a vedea cum este implementat obiectivul de dezvoltare durabilă 3. De cele mai multe ori lucrăm în parteneriate. Ce vă voi prezenta astăzi sunt recomandări, poziții dezvoltate împreună, um, la care s-a ajuns împreună cu alte ONG-uri. Întâi câte ceva despre implementarea ODD-urilor la nivelul UE. După cum știți, nu a existat o strategie de implementare a ODD-urilor, deci uh, în principiu societatea civilă aștepta uh, propunerea CFM pentru a avea cel puțin Agenda 2030 ca un cadru politic, um, ca bază pentru ODD-urile. Însă am fost foarte dezamăgiți. Um, mai mult, uh, documentul de reflecție a Comisiei privind ODD-urile apare în decembrie din acest an, la trei ani după ODD-uri și la șapte luni după ce au, au venit cu propunerea de buget. După cum știți, săptămâna, luna trecută, în timpul um, discursului privind starea Uniunii, nu s-a vorbit despre dezvoltarea durabilă. Deci este greu să discutăm despre ODD-uri atâta timp cât ele nu sunt, um, nu, cât lor nu li se acordă importanța necesară. Nici ODD-urile, nici uh, eradicarea uh, sărăciei nu sunt uh, menționate în proiectul de regulament uh, Uh, privind uh, agenda 2030 și nu numai. Dacă comerțul și investițiile sunt cele care promovează dezvoltarea, e bine, asta contrazice principiul eficacității ajutorului umanitar. Uh, ajutorul umanitar trebuie să funcționeze pe bază de nevoi. Cine a lucrat într-o țară Um, în curs de dezvoltare știe că pentru ca ajutorul să fie um, eficace trebuie să fie gândit și aplicat de comunitățile beneficiare. Um, cele mai mari reduceri din uh, CFM sunt în uh, programul privind provocările globale. Aceștia ne ajută însă să uh, combatem uh, boli, să um, acționăm pentru atingerea ODD-uri. 8% din bugetul total aceste elemente um, constituie față de mult mai mult în planul, uh, în CFM-ul actual ne dăm seama care este valoarea adăugată a programelor geografice și nevoia de parteneriate, însă ne îngrijorează mai ales reducerea de 54% la provocările globale. Aici intervine uh, finanțarea pentru uh, inițiative multilaterale cu eficacitate dovedită, de exemplu fondul multilateral. Când spun de dovedit, mă refer la evaluări uh, externe, dar și la uh, alte tipuri de uh, evaluări care au arătat că acest program este funcțional. În programele geografice, sectoarele sociale sunt ignorate. În actualul CFM, numai 10% din programele indicative uh, naționale, e bine, numai 10% din acestea sunt uh, cheltuite pe educație și sănătate. Încă un risc important în uh, finanțarea în sănătate sunt noile priorități, securitatea, migrația și riscăm să nu mai există suficientă mobilizare de fonduri pentru Uh, servicii sociale. Există uh, și o realocare a fondurilor uh, pentru că este nevoie de cofinanțare. Chiar și FMI spune că în mai multe țări, Niger, de exemplu, alocările pentru sănătate și educație au fost realocate către alte obiective. De asemenea, de multe ori investițiile în sănătate au dus la o creștere a locărilor la nivel național. Deci uh, asta îmi face ca efectul să fie și mai grav. Uh, finanțarea pentru aceste inițiative globale. În actualul CFM, dacă um, faci un total de finanțare la uh, Gavi, Alianța pentru Vaccinuri, Fondul Global și Parteneriatul Global pentru um, educație se ajunge la 5 uh, miliarde. Um, împreună cu altele se ajunge la 7,5, iar acum avem 3. Dacă am uh, limita uh, contribuțiile la acest mecanism, practic deja am folosi jumătate din bugetul propus. Și din anexă vedem că mai există încă 12 zone tematice ce trebuie finanțate din aceleași fonduri. Deci avem două întrebări. Dacă vrem să fim ambițioși uh, și să atingem o de trei, trebuie să ne asigurăm că Parlamentul care negociază uh, propunerea NDICI uh, trebuie să se asigure că există finanțare necesară și anume 5 miliarde, apoi 580 uh, de milioane pentru fondul uh, global. Aș vrea să închei prin a vă spune că nu suntem numai aici pentru a cere mai mulți bani pentru aceste inițiative. Mai mult, finanțarea acestor uh, inițiative ne dă și un loc în Consiliul de Administrație în aceste, admin, în aceste inițiative, ceea ce înseamnă că putem continua să apărăm valorile europene este esențial uh, în acest moment, mai ales dacă ne uităm la poziția Statelor Unite în ceea ce privește drepturile sexuale și de reproducere. Deci trebuie să uh, avem mai multă finanțare, dar și să avem acces în consiliile de administrație pentru a menține valorile. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, membrii deputații deci pot adresa întrebări. Domnul Görens, mulțumesc! Aș dori să le mulțumesc celor doi vorbitori care au făcut o foarte bună introducere în dezbatere. O primă întrebare. Capacitatea de finanțare pentru sănătate în următorii ani. Eu sunt unul dintre coraportorii pentru noul instrument unic și este o întrebare pe care mi-o adresez, pe care mi-o pun și eu. Vom avea mai multe uh, mijloace financiare pentru perioada 2021-2027. Ideea comisiei n-a fost să complice lucrurile. Însă, ca dumneavoastră, m-ar interesa să obțin un răspuns din partea comisiei astăzi referitor la Uh, abordarea finanțării pentru perioada 2021-2027. Din câte știu eu, în ceea ce privește instrumentele care sunt în executare, au, au existat finanțări mixte. Iar acum, și asta din partea mai multor instrumente, uh, instrumentul de vecinătate, uh, Fondul European de Dezvoltare și încă un fond. Mă întreb ca dumneavoastră dacă ne vom putea baza pe previzibilitatea comisiei. Aș vrea să semnalez comisiei că uh, n-am nicio intenție să o judec sau să o critic. Aș vrea numai să evităm neînțelegerile față de uh, previzibilitatea fondurilor puse la dispoziție. Fondul uh, global, dar și finan finanțările în domeniul sănătății. Iată cum pe baza propunerilor actuale, asta este întrebarea, cum pe baza propunerilor actuale Comisia are în vedere să dea garanții su suficiente și în al doilea rând, cred că suntem suficienți în această comisie cei care ne dorim ca Uniunea Europeană să rămână lider în ceea ce privește contribuțiile. În trecut Comisia a avut un impact clar asupra și o influență asupra celorlalți parteneri, pentru că nu s-a zgârcit la mijloace, întotdeauna a anunțat uh, o sumă suplimentară sau uh, superioară celei precedente și cum este vorba de o alocare întreagă, cred că ne-ar bucura să obținem uh, câteva răspunsuri din partea Comisiei. În regulă? Mulțumesc! Mulțumesc oaspeților pentru prezentare. Eu am fost uh, medic și tocmai de aceea mă interesează anumite elemente care se referă mai mult la elementele medicale sau la sănătate, respectiv boli. Prima mea întrebare se referă la cele trei boli menționate, SIDA, malaria și caut, trebuie să caut care e a treia. Respectiv, cine sunt cei mai afectați uh, de aceste boli? Știm că malaria în anumite țări din Africa a fost deja eradicată, de exemplu în Sudan. Apoi, Putem spune câte mijloace financiare se alocă pentru infrastructură, pentru echipamente medicale, pentru apă potabilă, câte fonduri pentru uh, formarea și formarea continuă a uh, medicilor, pentru că în multe din aceste domenii medicii nu au niciun fel de echipamente tehnice în plus. N-au aparate de radiografii, au, un stet- au câte un stetoscop. Asta aș vrea să știu cât alocă Uniunea Europeană pentru formarea uh, medicilor și personalului medical. Și încă un element, tratamentele, tratamentele cu antibiotice. Știm că multe dintre uh, boli sunt uh, multirezistente. De exemplu, tuberculoza. Și um, companiile medicale Uh, nu consideră că este rentabil să vină cu uh, noi antibiotice sau să cerceteze în domeniul antibioticelor pentru că um, um, tulpinile virusurilor devin rezistente. Mulțumesc, doamna Chienge! Grație. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și eu domnilor uh, raportor pentru aceste rapoarte foarte importante pentru noi, pentru a vedea cum sunt aplicate obiectivele durabile la trei ani de la implementare. Și pentru noi e important să înțelegem ce rol putem juca din tot ce spuneți dumneavoastră în interiorul bugetului. Cum putem avea elementele necesare pentru a consolida finanțarea inclusiv controlul acestor fonduri pentru cele trei boli. Prima mea întrebare se referă la sistemul sanitar. Știm că multe dintre sistemele medicale ce necesită consolidare iau în considerare și un alt tip de abordare a sistemului sanitar, un alt tip de un alt mod de a vedea bolile. Există sistemul tradițional bazat pe medicina modernă și există și sistemul tradițional. De multe ori, persoanele uh, merg cu greu la spital sau la un centru medical pentru că nu cunosc sau nu au încredere în aceste sisteme. Și aș vrea să știu, atunci când mergeți să consolidați sistemul sanitar, luați în considerare ideea de a consolida aceste două sisteme pentru a încerca să dați un răspuns ferm pacienților care adesea din păcate, nu se apropie de sistemele medicale de o din cauza unei culturi um, diferite. Și o doua întrebare, un punct foarte important pe care l-a menționat doamna Fani, care a vorbit și despre faptul că există din ce în ce mai puține fonduri pentru consolidarea uh, societății civile. Și am o întrebare și comisiei și dumneavoastră vreau să o adresez. Ați constatat vreo diferență în activitatea ONG-urilor și a marilor organizații pe teren? Pentru că în ultimul timp, multe dintre aceste organizații non-guvernamentale au fost infracționalizate și mai degrabă decât să se bazeze pe fonduri publice, fonduri și donații, lucrurile s-au încurcat foarte tare. Nu credeți că ar fi cazul să revedeți un pic și finanțarea pentru a finanța și mai mult această situație publică? Aș vrea să știu dacă ați văzut această diferență la nivel local. Și în încheiere, aș vrea să înțeleg dacă pe durata acestui parcurs luați în considerare nu doar consolidarea infrastructurilor în țările de origine, ci și în țările de tranzit, pentru că pe durata migrației persoanele devin vulnerabile și foarte ușor cad victime se contagi- sunt uh, se, cont- se îmbolnăvesc de aceste boli și uh, este important să știm dacă se alocă resurse pentru astfel de stații și în țările de tranzit. Mulțumesc! To commission, uh... Mulțumesc, dăm cuvântul uh, comisiei domnului Malar Pe scurt, vă rog. Mulțumesc! Uniunea Europeană este un susținător al fondului global de la crearea sa în 2002, iar contribuția acumulată a UE este de aproximativ 1,9 miliarde de euro din 2002 și 475 de milioane de euro pentru perioada actuală 2017-2019. Salutăm uh, Fondul Global pentru rezultatele atinse, prezentate de vicedirectorul său, are un, un impact puternic asupra celor trei boli și a dus la salvarea milioane de vieți. <laughs> Și asta nu numai în uh, domeniul uh, HIV-SIDA, ci și în prevenirea și tratarea malariei și în diagnosticarea și tratarea tuberculozei. La reuniunea la nivel înalt ai, um, al ONU privind tuberculoza, ni s-a amintit uh, de nevoia de a consolida reacția la epidemia de tuberculoză mondială. Trebuie să recunoaștem de asemenea că ne așteaptă, că rămân în continuare provocări mari la cele trei boli. Uh, HIV-SIDA uh, trebuie să rămână o prioritate la populațiile cheie, mai ales femei și fete, care în continuare sunt um, afectate în mod disproporționat, uh, tuberculoza rezistentă la antibiotice și uh, apariția unor țânțari care sunt rezistenți la uh, insecticide și așa mai departe. Uniunea Europeană este în continuare foarte atentă la importanța de a ne asigura ca sprijinul de la fondul global să ajungă la cei mai uh, cei care au cea mai mare nevoie de asta și la cei uh, vulnerabili, exemplu țările din uh, Zona Sahelului trebuie să fie sprijinite pentru a-și crește capacitățile de utilizare a fondurilor disponibile prin uh, fondul global. Este de asemenea important să ne asigurăm că operațiunile fondului global sunt, cooperate, sunt coordonate cu um, inițiativele bilaterale ale statelor membre. În acest context, Comisia Europeană lucrează cu Fondul Global pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea cooperării noastre. De asemenea, UE este în continuare atentă la eforturile de a coordona strategiile și activitățile diferitelor um, inițiative pentru sănătate, Fondul Global, Gavi și Facilitatea Globală de Finanțare. După cum a spus și domnul comisar Mimița, Uniunea Europeană uh, își asumă angajamentul să joace un, un rol uh, la conferința din Franța din 2019 și să contribuie la finanțarea suficientă a acestui fond pentru a um, um, îi sprijini activitatea. În ceea ce privește finanțarea, cifrele menționate în ICI-ul propus de Comisia Europeană au uh, ei bine, acolo se prevede un instrument care preia ce era fondul de, uh, de dezvoltare um, durabilă, instrumentul de dezvoltare durabilă, dar și altele, uh, astfel încât să se poată um, asigura o mai bună transparență. Mai mulți bani merg la anvelopele geografice, ceea ce uh, va uh, permite statelor să gestioneze mai bine fondurile. Va fi în continuare posibil să se, să se finanțeze inițiative globale, precum Fondul Global, atât din resursele prevăzute pentru provocările uh, globale, cât și din programele geografice în care opera, operează fondul global, deci toate țările în care uh, sprijinim cooperarea pentru dezvoltare. De asemenea, există o propunere de a aloca 20% din uh, resurse pentru dezvoltarea umană, pentru a ne asigura că angajamentul nostru față de dezvoltarea umană este constant la anumite chestiuni specifice, cum sprijinim formarea personalului medical. Nu vă pot uh, da o cifră exactă, dar în general contribuția UE la programul de sănătate este aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru CFM-ul actual către inițiativele globale, deci uh, um, Gavi pentru vaccinuri, UNFPA uh, pentru planificarea familială, Fondul Global și Organizația Mondială a Sănătății pentru um, rolul de coordonare. Încă 1,3 miliarde merg prin programele geografice pentru a sprijini sectorul de sănătate. În 17 țări sunt în principiu programe sectoriale extinse care sprijină sistemele de sănătate ale țărilor, inclusiv formare profesionale, um, formare în timpul um, activității profesionale și așa mai departe. Avem nevoie însă de amândouă, de um, sectorul uh, sănătății, dar avem nevoie și de valoarea adăugată pro, um, ce vine de la aceste inițiative. În ceea ce privește finanțarea pentru ONG-uri, acum uh, este posibil și va fi con, în, continuu, în continuare posibil să existe uh, apeluri de ofertă globale sau la nivel sectorial sau vor fi uh, la nivel național, apeluri de ofertă la nivel național uh, din partea reprezentanțelor UE. Inițiativa globală, precum fondul global, are uh, sume pe care le subcontractează organizațiilor de societate civilă care lucrează în domeniul dreptului la uh, îngrijiri de sănătate și la servicii. De cele mai multe ori lucrează cu populațiile cele mai marginalizate. Mulțumesc, am să îi dau cuvântul domnului Sanz pentru răspuns. Două minute, vă rog. I will be very brief. Um... Voi fi foarte succint. Doamna Zausca a întrebat cu privire la cei care sunt afectați. Cele trei boli nu afectează neapărat aceleași categorii demografice, însă ce au în comun aceste trei boli este că oamenii cei mai afectați sunt cei mai săraci, cei mai vulnerabili și cei marginalizați în diferite modalități. Deci sunt anumite elemente demografice cheie în multe societăți. Și cred că acest lucru stă la baza modului în care tratăm cele trei boli și de asemenea stă la baza importanții pe care o are societatea civilă în activitatea fondului global. Aceasta are un rol enorm în partea de um, contact cu um, populațiile defavorizate, marginalizate și conștientizare în rândul lor. Vreau de asemenea să menționez um, tuberculoza rezistentă la medicamente. Cum spunea și dumneavoastră, rezistența la antimicrobieni reprezintă o amenințare mare uh, la sănătatea uh, omului și um, multe uh, dintre contribuțiile noastre se referă la um, acest tuberculoză rezistentă și noi suntem cei mai mari donatori de departe ne concentrăm în mai multe state, uh, în investițiile noastre, pe uh, lupta împotriva tuberculozei rezistente la medicamente. Însă nu trebuie să ne facem iluzii. Dacă vrem să îndepărtăm această problemă, trebuie să rezolvăm problema tuberculozei, pentru că există, dacă mereu apar multe cazuri de tuberculoză, mereu o să apară mutații și um, variații. Atât vreau să vă spun. Doamna Voice Winkler, mulțumesc! ca să răspund întrebării domnului Görens. Dar înainte voiam să mă refer la programele geografice sau tematice. Ni se spune că cele tematice se reduc și cele geografice se sporesc și că vom putea uh, să finanțăm aceste inițiative globale prin programele uh, geografice, însă noi vorbim aici despre finanțare de tip pool, deci o să fie foarte greu să facem o alocare țintită, va trebui să ne adresăm, de exemplu, la fiecare, la fiecare DG de la comisie să cerem bani, dar nu putem să facem acest lucru dacă nu putem să garantăm că anumite fonduri vor fi um, uh, cheltuite în anumite țări. Acest lucru um, pune problema previzibilității, dar și a simplificării, cum spunea și dumneavoastră, ca să Mă discut cele două chestiuni împreună, tuberculoza și HIV uh, în regiunea Europei. În general, acțiunea noastră este concentrată pe grupurile cele mai uh, vulnerabile. Avem o abordare mai um, holistică. Ne uităm și la modelele economice care duc la inegalități mai mari, deci trebuie să tratăm inegalitatea la sursă. În Europa care este singura regiune unde uh, ratele HIV sunt în creștere și avem uh, um, cele mai înalte rate de tuberculoză rezistentă la antibiotice. Uh, și um, comisia, vă uitați în noua propunere de CFM, o să spună, vrea să fie doar o, o filieră de finanțare, nu un program cu uh, cotă întreagă și nici nu știu dacă va fi un comisar după aceea. Uh, știu că discutați și despre Horizon, am auzit. Este o legătură foarte importantă la partea de um, rezolvare a ODD-urilor și cred că prin acestea se pot face mai mult la partea de cercetare, la uh, referitoare la aceste boli. Și aș vrea de asemenea să mă concentrez um, pe problema impactului de societate al cercetării. Deocamdată uh, facem o monitorizare și o programare a programelor de cercetare doar în funcție de parametri economici, de competitivitate. Trebuie să găsim și impactul acestor cercetări ca să vedem că într-adevăr chiar au efecte în societate. Mulțumesc. a one short question, one minute. Era o întrebare uh, a domnului Gheorghe, mai dau un minut. Da, dacă tot uh, ne întâlnim cu responsabili în domeniul sănătății, vrem să ne facem o idee despre ceea ce putem noi să promitem noi Uniunea Europeană și apoi să vedem care este impactul. Referitor la următoarea perioadă de finanțare a Uniunii Europene și referitor la noul instrument unic, eu aș vrea să știu dacă lucrurile o să fie mai complicate sau mai simple și ca lucrurile să fie clare înainte de adoptarea raportului care este planificată pentru finele acestei luni. Vreau să știu în ce măsură noile propuneri ale Comisiei au un impact pozitiv sau negativ asupra modului în care lucrează fondul global Um, acesta va trebui să-și uh, modifice modul de management sau um, trebuie să ne întrebăm noi cumva dacă cumva modificările uh, și asta ne, ne, ne interesează pe noi, dacă sunt în interesul uh, fondului. Asta vreau să știu eu. Aș vrea să știu, în calitate de raportor, cât este de fezabilă această propunere, partea de previzibilitate, Uh, finanțarea, uh, previzitatea finanțării în viitor. Deci, dacă aș putea să primesc aceste informații și chiar vorbesc cu numele celorlalți uh, corabortori aici. Cred că asta ne-ar ușura foarte mult sarcina și oricum rămân multe întrebări. Dar cu cât um, um, află mai multe lucruri, cu atât va fi mai clar de înțeles subiectul și va fi mai ușor să trecem și prin Parlament adoptarea documentului. Bun, poate că o să ne dea comisia ulterior un răspuns. Sau doriți dumneavoastră să interveniți? Da, aș dori să vă spun că apreciez foarte mult sprijinul comisiei, însă mereu apreciez foarte mult și uh, sprijinul oferit de întrebarea domnului Görens, pentru că cred că claritatea la acest subiect este esențială și pentru noi. Vrem să știm clar cum putem să facem programarea și investițiile pentru ne -a, a ne asigura că îndeplinim obiectivele de deurilor. Bun, mulțumim frumos că ați venit la noi și că ați participat la această dezbatere. Mulțumim! Acum uh, noi vom continua cu discutarea a tu o propuneri, este vorba de subiectele 5 și 6, se referă la noul cadru de cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027. Acesta este alcătuit din două dosare. Un regulament care stipulează regulile pentru participare, uh, și um, răspândire, diseminare și o decizie care înființează programul specific. Împreună vom discuta propunerile de regulament și de decizie. 5 and 6. Deci este vorba de punctele 5 și 6 de pe ordinea noastră de zi. Se propune un buget de peste 94 de miliarde de euro pentru perioada de programare pentru Orizont Europa. Asta face din acest program um, să fie cel mai ambițios de până acum în domeniul cercetării și inovării. Deși este în principal un program care este în folosul Uniunii Europene însăși, programul oferă și câteva ocazii pentru statele în curs de dezvoltare și pentru promovarea agendei ODD-urilor. Comisia de fond, I3, are o, o agendă foarte ambițioasă se prevede votul în comisie pe 21 noiembrie și cel în plenară la mini-sesiunea de la finele lui noiembrie. Calendarul acesta foarte strâns necesită organizarea unei um, reuniuni TV suplimentare la Strasburg pe 12 pe 12 noiembrie pentru a vota cele două proiecte de aviz. Am să dau... Um, avem ca raportor pe Lola Sanchez Caldenei, Caldente, care are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am încercat în acest proiect de document să reflectăm niște propuneri inovatoare și pragmatice pentru părțile interesate și um, să combată um, lacunele din uh, Orizont 2020. Uh, principiile um, noastre directoare au fost cele de eficiență și am încercat să ne concentrăm pe câteva puncte. Investițiile în uh, cercetare în sănătate și un acces mai bun la medicamente, importanța unei cooperări internaționale solide bazată pe interesele statelor în curs de dezvoltare și pe coerența politică Vrem să tratăm de asemenea principalele provocări uh, sociale, cum ar fi uh, dezvoltarea durabilă și calitatea uh, între bărbați și femei. Și vrem ca societatea civilă să fie mai mult implicată în luarea de decizii și vrem să se creeze niște mecanisme care să asigură un profit public al investițiilor publice și un acces liber la datele de rezultate din cercetarea finanțată cu bani publice. În uh, domeniul uh, sănătății globale și al accesului la medicamente am văzut cu uh, îngrijorare că în com propunerea Comisiei nu există angajamente clare în acest sens care să fie determinate de interesul public și ne îndoim cu privire la efectivitatea pe care poate să o aibă această propunere, mai ales în îndeplinirea ODD 3. Accesul la medicamente reprezintă o provocare mare în um, țările cu venituri medii și scăzute și de aceea noul un program cadru, trebuie să se facă o creștere la clusterului pentru sănătate și să fie și niște dispoziții rezonabile pentru transferul de tehnologii biomedicale. Ne aflăm în fața unei uh, oportunități. Acest nou uh, program cadru reprezintă un nou vehicul care să reflecte angajamentele politice făcute de Parlament și de Consiliu în acest domeniu, mai ales cele care se referă la creșterea impactului social al cercetării uh, și al uh, inovării în biomedicină și, uh, de asemenea, angajamentele legate de promovarea unor sisteme medicale durabile, mai ales în statele în curs de dezvoltare. Iar la partea de cooperare internațională, Uniunea Europeană vrea să se angajeze în promovarea uh, cercetării dincolo de frontierele sale, însă am fost martori, um, mai ales în ultimele decenii, unor um, scăderi um, constante a fondurilor um, pentru statele externe au ajuns uh, proiectele la doar 3% din orizont 2020, de exemplu. Și um, finanțarea nu s-a transformat în instrumente eficiente de diplomație și nu a putut să contribuie la um, programele de dezvoltare, mai ales în statele cu uh, venituri uh, medii și scăzute. Um, acest uh, program poate să contribuie la îndeplinirea SDG-urilor dacă uh, se concentrează pe domenii care sunt de interes strategic pentru aceste state. Noi considerăm că aceste SDG-uri, ODD-urile, trebuie să reprezinte baza definiției impactului social în întreg programul și în plus trebuie să existe indicatori și mecanisme ca să se evalueze clar modul în care se fac progrese pe acest um, drum cu multă îngrijorare constatăm faptul că se uh, menționează competitivitatea industrială uh, și se uh, îmbină cu um, durabilitatea și cred că acest lucru reprezintă o amenințare în noul cadru. Noi considerăm că trebuie să se creeze beneficii sociale tangibile. Trebuie să nu mai existe o frontieră între obiectivele care se orientează pentru profitul um, economic și cele pentru avantaje sociale, pentru că această separare este periculoasă. Noi considerăm că noul program cadru trebuie să se lămurească importanța și prioritatea impactului social al obiectivelor, obiectivelor programului și mai ales legătura cu ODD-urile. De asemenea, este esențial ca noul program să reflecte noile obiective ale acordului de la Paris și SDG 7. Trebuie să nu mai finanțăm um, uh, cercetarea pe, uh, pentru cei care poluează mult. Trebuie ca odată pentru totdeauna să nu mai facem investiții în combustibil fosil și în alte energii poluante, mai ales uh, că, că acestea preiau din bugetul în um, energii regenerabile, de exemplu. Este vorba de obligație și etică și um, socială ca societatea noastră să se transformă, să contribuim la tranziția energetică, care în plus ar duce și la crearea de milioane de locuri de muncă verzi și durabile. În ceea ce privește includerea participării societății civile în program, aș vrea să subliniez importanța pe care ar trebui să o aibă aceasta în crearea priorităților și în acest sens uh, pledăm ca noul program să țină cont, dincolo de consultările actuale online, cu, uh, să aibă niște mecanisme reale de consultare cu societatea civilă. Uh, constatăm că Orizont 2020 a eșuat, nu poate să facă investiții care să ducă la avantaje publice și nu a adus, de exemplu, finanțele private și e necesar să avem investiții sigure și accesibile. Acestea trebuie să stea la baza programului și în încheiere acestea sunt ideile principale pe care le-am reflectat în acest aviz și sperăm ca împreună cu contribuțiile făcute de celelalte grupuri până pe 24 octombrie să putem uh, să avem un mesaj clar de transmis din partea comisiei noastre către ITRE și către Comisia Europeană. Bineînțeles, mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu avem raportori din uh, umbră, dar uh, doamna Nkenge, vreau uh, Merci. Je voudrais dire quelques mots sur uh, les... Mulțumesc. Vreau să mă refer la proiectele de aviz care au legătură cu Orizont Europa, în numele domnului raportor Doru Frunzulică, raportor din umbră pentru grupul SND, care din păcate nu poate să fie astăzi alături de noi. No l'engagement du programme. Susținem implicarea programului Rise in Europe pentru a consolida bazele științifice și tehnologice ale, ale Uniunii, pentru a contribui la îmbunătățirea situației și pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Toate aceste lucruri vizează la eliminarea inegalităților de gen și la promovarea egalității între bărbați și femei în domeniul cercetării și inovării. Salutăm faptul că cadrul propus de Horizon Europe prevede parteneriate internaționale, o colaborare intensificată între UE și statele terțe va fi reciproc avantajoasă. Trebuie să avem în vedere că, în cazul țărilor în dezvoltare, Uniunea Europeană poate să reprezinte un partener mondial puternic pentru a susține cercetarea și inovarea și grupurile diasporei în Europa pot prezenta o legătură strânsă în acest sens. Și în special parteneriatul nostru cu țările ACP poate consolida o astfel de coporale prin et des emplois durables qui vient d'être annoncé. Ensuite, Apoi este important de asemenea să păstrăm o coerență cu diferitele mecanisme de finanțare care există deja, cum ar fi utilizarea fondurilor fiduciare pentru dezvoltarea competențelor și pentru formare. De asemenea, Horizon Europe va trebui să, să raționalizeze și să simplifice procedura de cerere de finanțare și sprijinirea proiectelor. Este o critică generală pe care o adresează țările în dezvoltare și anume faptul că accesul la fonduri este foarte complicat și foarte costisitor. Noi în Europa ar trebui să încurajăm și să susținem și mai mult uh, cercetarea și inovarea în domenii care sunt foarte importante pentru statele în dezvoltare. Lucru esențial dacă vrem să uh, atingem obiectivele de dezvoltare durabilă. De exemplu, ar trebui să se acorde un sprijin mai mare cercetării um, bolilor neglijate. Acest lucru s-a văzut, de exemplu, și la partea de vaccinuri împotriva Ebola. Și apoi există și cerințe de proprietate intelectuală care nu trebuie să restrângă accesul la medicamente și trebuie să să investim în cercetări în produse farmaceutice și în noi uh, mecanisme de încurajare a acestor cercetări. Și în plus, noile evoluții tehnologice trebuie să fie luate și ea în considerare pentru o potențială utilizare, mai ales în uh, statele în curs de dezvoltare, de exemplu, pentru o agricultură eficientă și um, inteligentă și pentru um, ajutor în cazuri de urgență umanitară. Și în plus, uh, trebuie subliniată importanța um, ca noul program să se concentreze în continuare pe factori care să ducă la um, ajutorarea statelor um, mai puțin dezvoltate um, în domenii cheie, cum ar fi, cheie, cum ar fi inegalitatea la accesul la informații, oportunitățile de cooperare și dificultățile în a găsi parteneri europeni. Vă mulțumesc! Thank you very much. And then commission's member. Mulțumesc. Irene Norstedt. Mulțumesc și mulțumesc doamnei uh, raportor, Rana Sanchez și celorlalți uh, eurodeputați pentru contribuțiile pertinente. După cum ați menționat, uh, Orizont Europa reprezintă noul program foarte ambițios pentru cercetare și inovare și e important de subliniat, așa cum s-a și făcut mai devreme, că este un program printre alte programe din portofoliul de investiții din bugetul pe termen lung al Uniunii Europene. În primul rând, aș dori să subliniez faptul că Orizont Europa este un uh, program deschis colaborărilor uh, cu parteneri din întreaga lume și că uh, acesta îmbină și o nouă abordare de acces, de deschidere, aderare la program pentru toate um, statele care dispun de capacități de inovare, iar um, asocierea statelor terțe va reprezenta o exprimare a disponibilității de a spori um, cooperarea în măsura posibilului bazată pe reciprocitate. Și aș dori de asemenea să subliniez că, de fapt, în mare parte, Orizont 2020 uh, este mm, dedicat colaborărilor în cercetare. Prin acesta se reunesc uh, parteneri uh, din Europa, dar și din afara ei. Este un important uh, aspect de menționat. Cât despre obiectivele de dezvoltare durabilă, cum ați văzut din program, suntem foarte angajați să contribuim la implementare. Și, după cum știm, monitorizarea programului este și ea, bineînțeles, foarte importantă. Am, am auzit că se dorește contribuirea la SDG în domeniul cercetării în medicină. Dar știm că duratele cercetării în acest domeniu sunt mai uh, lungi decât în alte domenii, de aceea ne trebuie mai mult decât perioada unui program specific pentru a măsura um, efectele, spre deosebire de cercetarea în um, TIC, unde ciclul de um, inovare poate să fie foarte scurt, câteva luni. Așa că căutăm încă modele pe care să le aplicăm în acest domeniu. Există deja câteva uh, modele de monitorizare în ceea ce privește SDG-urile, de exemplu, e unul cu privire la impact, care se folosește la capitolul um, securității agroalimentare în uh, dialogul uh, la nivel înalt între Uniunea Europeană și Uniunea Africană și cred că sunt câteva modele care pot fi examinate, dar pentru um, sănătate trebuie să mai amănunțim un pic lucrurile ca să vedem cum putem să procedăm. Salutăm uh, comentariile legate de bărbați și femei. Sigur, noțiunea de gen este foarte importantă și în programele de cercetare și noi considerăm că acest lucru s-a tratat în acest program. De asemenea, mai este un angajament prevăzut în uh, propunere al părților implicate, atât publice cât și private. Aici este inclusă și societatea civilă în procesul strategic de dezvoltare și aici aș dori să menționez faptul că reprezentanții societății civile, bineînțeles că sunt mereu uh, bineveniți să participe la toate acțiunile și la toate proiectele pe care le finanțăm în domeniul medical, cu precădere de multă vreme am avut o colaborare cu reprezentanții pacienților și bineînțeles că aceștia sunt bineveniți să participe la proiectele pe care le finanțăm referitor la acces, cred că trebuie să se lămurească faptul că Uniunea Europeană și Comisia nu dețin uh, brevete, nu au drepturi de proprietate intelectuală, brevetele mereu uh, aparțin cercetătorilor care sunt finanțați, iar în ceea ce privește accesul, noi uh, prevedem să aplicăm o politică de um, acces uh, deschis la rezultatele din cercetare în programele care se desfășoară, uh, proiectele de cercetare care se desfășoară în cadrul programului. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt comentarii de la raportori? Nu. Ești totul în regulă. Da. Așa că pot să mai anunț că termenul de depunere a amendamentelor este 24 octombrie la ora 14. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la punctul 7. Este vorba de aderarea statului Samoa la acordul de parteneriat interimar cu comunitatea europeană. Samoa a ieșit din lista statelor cele mai puțin dezvoltate în 2014 și, ca urmare, își va pierde preferințele Uniunii Europene de tipul Everything but Arms, totul în afară de arme, după o perioadă de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2018. Din acel moment, uh, forma standard a programului generalizat de preferințe sau GSP se va aplica exporturilor statului Samoa către Uniunea Europeană în condiții mai puțin favorabile decât cele ale um, EBA, Everything But Arms pentru a păstra un acces fără taxe și fără contingente la piața Uniunii Europene, Samoa ar trebui să adere la acordul existent uh, de parteneriat interimar între Uniunea Europeană, Fiji uh, și um, Papua Noua Guinee de la 1 ianuarie 2019. Aștept cu interes să ne spună mai multe despre acest subiect raportorul nostru, Florent Marcelesi. Ai cuvântul, Florent. Muchas gracias, eh, presidenta. Bueno, hoy es un día... Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi este o zi importantă pentru că astăzi am văzut raportul experților internaționali privind schimbările climatice, un raport care ne amintește că trebuie să acționăm mai repede și mai ambițios dacă vrem să îndeplinim acordul de la Paris, să reducem cu 1,5 grade temperaturile până la finele secolului actual. Și apoi mai avem și dimensiunea de comerț internațional. Știm că în prezent comerțul internațional, în forma sa actuală, este responsabil de o cincime din emisiile de CO2. Știm de asemenea foarte bine că dacă vrem să respectăm obiectivele de la Paris, forma prin care desfășurăm comerțul uh, internațional în prezent nu este una care poate să mai dureze. Avem propunerea de acord și există o critică destul de întemeiată și anume nu este la înălțimea ceea ce așteptam de la un astfel de acord, având în vedere aceste noi elemente. Trebuie de asemenea să avem în vedere că în cazul de față Samoa nu este un asociat uh, oarecare. În diferitele discuții pe subiect de climă cu care am vorbit, am avut două părți diferite. Pe de o parte am avut țările care sunt responsabilele principale pentru schimbări climatice, cum ar fi Uniunea Euro- cele din Uniunea Europeană, și am avut, pe de altă parte, insule puternice, cu, ca Samoa în cazul de față, care a ridicat vocea tocmai pentru a spune că principalele victime ale schimbărilor uh, climatice sunt insulele din Pacific, Solomon, Kiribati, Samoa, sunt principalele victime ale sistemului comercial actual și de aceea trebuie să fim foarte atenți cu acest acord pentru că nu face altceva decât, încă o dată, să nu pună accentul într-un mod obligatoriu și uh, executabil din punct de vedere juridic, aspecte care țin de dezvoltarea durabilă și acordul de la Paris. Asta trebuie să fie până la urmă o linie roșie pentru acordurile noastre comerciale și Parlamentul European a fost foarte clar în uh, ultimul său raport în ceea ce privește legarea obligatorie a acordurilor, mai ales capitolul de dezvoltare rurabilă, de aceste aspecte. Săptămâna trecută am votat uh, în Parlament o propunere de sprijin pentru tratatul privind uh, comerțul și drepturile umane să fie obligatoriu la nivelul ONU și am spus de asemenea de mai multe ori că dorim că exist, să, că să existe multe aspecte din comerț care să ia în considerare și aceste aspecte și că dorim ca toate capitolele de dezvoltare durabilă din acordurile noastre comerciale să fie obligatorii și executabile juridic și aici iată că avem din nou un acord care nu ia în considerare aceste elemente. Și asta nu face decât să contravină speranțelor noastre și de aceea îmi doresc să deschidem această discuție astfel încât capitolul de dezvoltare durabilă să fie și executabil și obligatoriu. Un al doilea subiect uh, foarte important este faptul că Uniunea Europeană a pus pe lista neagră a jurisdicțiilor necooperante pe chestiuni fiscale și insula Samoa. Și știți foarte bine că Uniunea Europeană are o politică uh, Uh, mai logică, din te înțeleg eu, în ceea ce privește teritoriile cu probleme fiscale sau necooperante fiscal. De exemplu, concluziile Consiliului European reamintesc faptul că trebuie să luăm în considerare aceste aspecte atunci când vorbim, de exemplu, despre politici externe, când vorbim despre dimensiunea economică și aici este cazul să vorbim despre asta și nu e subi, suficient să avem o întâlnire Comisia Europeană-Samoa. Trebuie să avem o implicare efectivă într-un, prin intermediul unui acord comercial, pentru că Parlamentul European în două rezoluții diferite a reamintit faptul că inclusiv în cazul unor probleme foarte grave cu o țară care are probleme fiscale, trebuie chiar, dacă e nevoie, să suspendăm acordul financiar. Deci iată un punct negru ce trebuie rezolvat. Nu o să mă mai prelungez pentru că aceste aspecte sunt mm, subiecte de principiu. Știm foarte bine că mm, nici Samoa, nici Uniunea Europeană nu o să schimbe nimic cu acest acord, pentru că nu este chiar așa important pentru niciuna din cele două părți, dar aici vorbim despre un principiu principiu conform căruia tratatele comerciale trebuie să devină un instrument, deci nu un scop în sine, ci un instrument care să permită să îndeplinim două obiective principale, acordul de la Paris pe climă, pe de o parte, și obiectivele de dezvoltare durabilă, pe de altă parte. Dacă un tratat comercial nu merge în această direcție, trebuie să-l revizuim, să-l redeschidem, astfel încât să ajungem la un acord care să permită să includem aceste două lucruri și cred că în momentul de față acordul pe care îl avem cu Samoa nu răspunde acestor două obiective care ierarhic vorbind sunt mai importante decât un acord comercial. Un acord comercial e un instrument care trebuie să fie adaptat legilor noastre și obiectivelor finale. Trebuie să o spunem clar, acestea sunt să salvăm pur și simplu umanitatea după reforma IPCC și să o facem asta într-un mod foarte bine, atât pentru cei care suferă cel mai mult despre schimbări, climatice, cât și pentru cei, cum ar fi Samoa, cât și pentru oamenii din Europa. Mulțumesc! Thank you very much. And then uh, Mrs. Kenya. Mulțumesc și acum doamna Kenge. Merci, comme j'ai dit avant, et uh, le Mulțumesc! Cum am spus încă o dată, raportor din umbră este domnul Doru Frunzulică. Din păcate n-a putut să fie astăzi alături de noi, domnul Frunzulică, așa că o să spun eu câteva cuvinte în numele său. Întâi de toate, trebuie să examinăm ce este în interesul uh, insulelei Samoa în ceea ce privește acest acord și parteneriat economic și să înțelegem că țara a cerut să adere la acest acord. Pacificul reprezintă o parte foarte mică a comerțului Uniunii Europeană, pe când Uniunea Europeană este al cincelea partener comercial pentru regiunea Pacific. Și orice întrerupere în ceea ce privește accesul la piața UE ar avea un impact semnificativ în această regiune. O pierdere a regimului și a contingentelor ar afecta 79% din exporturile Samoa către UE. Pescuitul, în special, este extrem de important pentru regiune și acordul interimar prevede dispoziții esențiale pentru a susține această industrie, în special derogarea privind aprovizionarea mondială permite țărilor din Pacific să transforme produse de pescuit care vin din afara propriului teritoriu. Acest lucru este foarte important, luând în considerare că acest sector, care este în creștere, a oferit locuri de muncă femeilor. De aceea, impactul oricăror pierderi privind accesul la piață pe aceste chestiuni trebuie să fie examinat în detaliu. De asemenea, trebuie să avem în vedere care sunt posibilele alternative. Dacă refuzăm accesul Samoa la acordul acesta interimar, țara va avea de suferit în timp ce Fiji și Papua Noua Guinee vor continua să funcționeze în cadrul acordului, și asta nu este o soluție pe termen lung și pedepsește inegal insula Samoa. Ar trebui de asemenea să recunoaștem că acordul interimar nu este o soluție pe termen lung. Mai multe țări se vor prezenta candidate pentru a adera la acord și asta reprezintă o ocazie importantă pentru a reexamina obstacolele care împiedică finalizarea acordului și parteneriatului complet. Apoi, acordul interimar nu acoperă toate dispozițiile referitoare la dreptul de muncă, la drepturile omului, la normele de mediu și la instituțiile de control parlamentar și ale societății civile, dispoziții prevăzute de acordurile complete. Acest lucru este absolut inacceptabil. Și în încheiere, uh, un acord de parteneriat economic interimar trebuie să fie perceput ca un pas către un parteneriat coerent între UE și regiunea Pacificului, dus într-un climat de încredere și dialog constructiv, având tot timpul în vedere obiectivul final și anume un acord care să susțină dezvoltarea durabilă și care să favorizeze integrarea economică regională. Dacă mai multe țări din Pacific aderă la acordul interimar, atunci ar exista stimulul necesar pentru relansarea negocierilor în vederea unui acord complet. Chestiunile sensibile referitoare la gestionarea durabilă a pescuitului trebuie să fie reexaminate, precum și reforma uh, reformele lansate în sectorul pescuitului în diverse țări din Pacific pentru a vedea dacă regulile sunt acum compatibile cu normele UE. Mulțumesc! Thank you very much. Then I give the speech to... Uh... Mulțumesc! Dăm acum cuvântul ambasadorului Luteri. Thank you very much. Uh... Mulțumesc! doamnă președinte. Dați-mi voie să mulțumesc celor doi vorbitori uh, care au contribuit la această discuție așa de importantă referitor la aderarea țării mele la acordul interimar de parteneriat. Doamnă președinte, noi salutăm acest schimb. Evident, Acordul interimar de parteneriat este important pentru țara mea din mai multe motive care deja au fost menționate aici. Așa cum au spus cei care au intervenit, comerțul este un instrument pentru uh, atingerea obiectivelor de dezvoltare, de dezvoltare durabilă, precum și obiectivele acordului de la Paris. Și de aceea, în contextul acestei dezvoltări, constatăm că există pentru noi ocazii de a face schimburi comerciale cu Europa și țara mea se numără printre cele 37 de țări care sunt etichetate ca fiind state în dezvoltare, insule mici, în grupul ACP. Fără îndoială apreciați faptul că Există la nivelul nostru o serie de vulnerabilități și de aspecte ce trebuie luate în considerare și asta îngreunează foarte mult situația noastră dacă nu avem parteneri comerciali și, sincer, nu doar Schimburile ne interesează, dar ne interesează niște schimburi competitive, având în vedere că suntem de o țară mică. Trebuie să vizăm piețe de nișă pentru export, pentru că evident că nu putem face față unei, unui volum mare. Așa că trebuie să facem mari eforturi în ceea ce privește exporturile noastre. Aspectele care țin de schimbări climatice au fost menționate aici și aș vrea să clarific un aspect. Țara mea, alături de alte țări din Pacific și din alte regiuni, este un vârf de lance al suferă de pe urma schimbărilor climatice. Nu vrem să intrăm în asocieri cu țară sau grupul de țări care să uh, cauzeze riscuri la nivelul schimbărilor climatice. Pentru noi schimbările climatice sunt reale, nu e un lucru de care vorbim teoretic. Impactul e vizibil, concret și evident nu vrem să încheiem acorduri care să uh, ne pună pe pista rapidă că, spre o înrăutățire a situației. De asemenea, societatea noastră este o societate ce recunoaște contribuția adusă de diversi actori. Poate, dacă îmi permiteți, aș sublinia un aspect esențial pentru societatea noastră în ceea ce privește promovarea și implementarea. În fiecare sat din țara noastră avem ceea ce noi numim comitete ale femeilor. Sunt comitete responsabile cu implementarea de proiecte și de activități și conduc toate activitățile pe care noi le dezv- dezvoltăm în ceea ce privește comerțul, comerțul cu uh, ulei de cocos virgin. Ar fi un exemplu concret în acest sens. Și diversele noastre comitete de femei sunt cele care conduc activitatea, nu doar în ceea ce privește participarea în agricultură, dar și la nivel de prelucrare al acestor produse. A acestor produse. Și astea sunt lucruri foarte importante atunci când vorbim despre grupul vulnerabile și cred că uh, ați înțeles că noi credem foarte mult în toate aceste aspecte și ele au un rol de jucat și organizațiile societății civile și sectorul privat participă Contribuțiile lor sunt apreciate de guvern. Dar sigur, până la urmă, guvernul este cel responsabil și își asumă răspunderea pentru deciziile luate. Ceea ce nu înseamnă că aceste organizații nu sunt implicate în aceste procese. Avem și o structură paranațională o organizație umbrelă din Samoa care supraveghează activitatea tuturor ONG-urilor noastre și asta este o altă sursă de contribuție la acest proces. Știu că nu am mult timp la dispoziție, dar m-aș referi, dacă îmi permiteți, la încă un aspect care a fost menționat, care se referă la nedetectare și antirestricții. Înainte să uh, vin la această reuniune, chiar înainte, am primit o scrisoare din partea președintelui grupului pentru codul de conduită, în care se spunea că a primit scrisoarea pe care eu i-am trimis-o anul trecut în noiembrie și în care arăta foarte clar că țara mea, da, este adevărat, s-a angajat pe deplin în colaborarea cu Consiliul în ceea ce privește schimbul de informații și alte acțiuni viitoare ce urmează a fi întreprinse. Asta după ce am uh, vizitat toți ambasadorii relevanți din statele UE care au considerat că e cazul să ne pună numele pe listă. Și am avut o discuție foarte bună, am explicat că suntem uh, angajați în acest proces și președintele a întrebat dacă sunt de acord ca acea scrisoare să fie pusă pe pagina de internet a grupului. Și noi nu avem nicio problemă în acest sens. În ceea ce ne privește, asta nu este o mare problemă, nu e o mare problemă pentru țara mea. Noi suntem gata să ne conformăm și Sigur, mai sunt câteva chestiuni procedurale și operaționale care trebuie să fie reglate la nivelul nostru. Doamnă președinte, evident, sunt gata să răspund întrebărilor dacă ele există din partea membrilor în cazul în care doriți să mi le adresați. Mulțumesc! Mulțumim și acum e momentul să dăm cuvântul reprezentantului comisiei. Doamna Eriascol, aveți cuvântul. Thank you. Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, deputați, bună ziua. Uh, aș, cu mare onoare vă prezint mai în detaliu acordul de parteneriat uh, economic între UE și statele Pacificului și faptul că Samoa dorește să adere la acest, acest acord. Acest acord a fost um, ratificat de Parlamentul European în 2011. Pentru noi, întrebarea nu este dacă acest acord este bun sau rău. E vorba de o solicitare din partea un, unei insule mici, vulnerabile și în dezvoltare, cum este Samoa, să se alăture unui acord existent. Din punctul de vedere al Uniunii Europene și al Comisiei, acest acord uh, oferă o platformă pentru un dialog și o interacțiune uh, permanentă prin instituțiile sale. Samoa va participa oricum ca observator alături de ceilalți uh, parteneri, Papua Noua Guinee și Fiji, la următorul comite, uh, la următoarea comisie a acestui uh, acord în, în această lună. Ordinea de zi a acestei uh, reuniuni prevede, include um, pescuit, dreptul lucrătorilor și multe altele. Există și um, un punct referitor la jurisdicțiile uh, Uh, fiscale non-cooperante. Asta pentru a vă arăta că acest acord ne oferă un canal suplimentar de um, a uh, interacționa cu aceste țări. E mai bine deci, să le avem decât să nu le avem. Excluderea unui stat mic, precum Samoa, din acest parteneriat ne-ar uh, împiedica să avem mai multă influență într-o regiune în momentul de față dominată de Australia, Noua Zeelandă și China. Acordul ne oferă posibilitatea de a ne uh, exercita influența uh, pentru obținerea unor uh, moduri de luare a deciziilor democratice. Acest acord, aș spune eu, este un real parteneriat nu este vorba numai de comerț, este vorba și de uh, dezvoltare durabilă. Acest uh, acord are și o uh, clauză de executare, de neexecutare în articolul 73 aliniatul 2. Asta înseamnă că măsuri adecvate, obligatorii din punct de vedere juridic, pot fi luate sub acordul de la Cotonou în cazul în care sunt uh, încălcate elementele esențiale din acordul respectiv, iar în cadrul post-Cotonou, uh, Uniunea Europeană solicită o, un, o prevedere similară, iar acest uh, acord prevede o clauză de um, revizuire uh, Uh, astfel încât să se poată face o adaptare la uh, cum va uh, fi modificat acordul de la Cotonou. Acordul de la Cotonou prevede sancțiuni dacă este necesar, dar bineînțeles trebuie să fim atenți, pentru că există întotdeauna avantaje, dar și dezavantaje. Acest, um, în acordul acesta, este, în articolul 3, este prevăzut că părțile vor ține cont, printre altele, de interesele sociale și de mediu ale țărilor partenere, iar metodele de luare a deciziilor trebuie să respecte uh, principiile participării, asumării și dialogului. Excelența sa, domnul ambasador, are un doctorat în uh, economia dezvoltării și a explicat deja interesul țării sale de a adera la acest acord. Comisia consideră că ar trebui să oferim uh, Samoa uh, avantajele acestui parteneriat existent deja. Respingerea aderării uh, pentru acest stat ar duce mai degrabă la excluziune și nu ar permite integrarea sa în economia mondială, dar și în mecanismele pe care le avem pentru a duce un dialog inclusiv pe chestiuni de durabilitate. Mulțumim, mulțumim foarte mult, doamna Ascola. Am să îl întreb pe Florence dacă mai uh, dorește să spună ceva la final. Comentarios eh, rápidos. Muchas gracias por las diferentes intervenciones. Mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții. Mulțumim și domnului ambasador și reprezentantului comisiei. Vreau să clarific niște lucruri cei care spun că nu avem un bun dialog, din potrivă, dialogul este unul foarte bun ca dialog, dar dialogul nu exclude faptul că trebuie să avem instrumente obligatorii din punct de vedere juridic și executabile. Cele două lucruri merg mână-mână și deocamdată, dat fiind că am făcut asta prin intermediul SEPA, CEPA, nu avem această parte executabilă, de exemplu, cu mecanismul de soluționare a litigiilor. Deci asta cerem, dialog, dar sigur și parte obligatorie mult mai consistentă. În plus, noi nu spunem că nu vrem acest acord. Din potrivă, vreau să spun prietenului din Samoa, noi vrem o mai mare colaborare, dar vrem un acord care să uh, ducă la atingerea obiectivelor stabilite. Și acest acord comercial în forma sa actuală, aceste acorduri nu răspund principiilor pe care noi vrem să le promovăm prin acordul de la Paris, agenda de dezvoltare durabilă Asta nu înseamnă că respingem acordul. Ce am spus? Haideți să deschidem măcar această parte cu aceste capitole de dezvoltare durabilă și să le facem obligatorii. E o discuție pe care am avut-o și cu privire la alte acorduri comerciale și cred că a sosit momentul ca și Comisia Europeană să acționeze în mod tranșant pe această chestiune pentru a stabili un precedent bun pentru viitoarele acorduri. Thank you, our rapporteur. Îi mulțumim raportorului nostru, Florent. Termenul pentru amendamente este 19 octombrie la ora 10. Okay, everybody, we, now we move on to... În regulă, trecem mai departe la situația, la următorul punct de pe ordinea de zi, situația populației Rohingya și, în special, protecția femeilor și fetelor. În această joi, 11 octombrie, celebrăm Ziua Internațională a Fetelor. O zi în care dorim să subliniem um, și să abordăm nevoile și provocările cu care se confruntă fetele, promovând um, respectarea și exercitarea drepturilor lor umane, de, drepturilor um, omului de către aceste fete. În urmă cu un an, violența împotriva populației Rohingya a crescut într-un mod uh, dramatic într-o campanie din partea armatei uh, Myanmarului descrisă de către uh, misiunea de anchetare independentă internațională privind Myanmarul ca uh, fiind o încălcare, um, încălcare gravă a drepturilor, drepturilor omului și, încălcă, um, și o încălcare uh, gravă a dreptului umanitar internațional, uh, corespunzând, uh, practic, celor mai grave infracțiuni sub dreptul internațional. Misiunea a ajuns la concluzia că este necesară o anchetă penală și aducerea în fața instanțelor a celor responsabili în special um, accentul punându-se pe generalii Tatmadaw, deci din armata Myanmarului. Pentru că există o serie, eh, aceștia trebuie aduși în fața instanței eh, pentru eh, trei categorii de infracțiuni sub dreptul internațional, genocid, crime împotriva umanității și crime de război în special, tulburătoare a fost utilizarea violenței sexuale ca o strategie pentru a intimida, teroriza sau pedepsi populația civilă. În urma acestei campanii, aproape un milion de persoane au fugit uh, de partea cealaltă a frontierei, în Bangladesh, unde în momentul de față trăiesc în uh, unele dintre taberele de refugiați cele mai mari din lume. Situația în aceste tabere este cât se poate de precară. Am văzut uh, imagini cu aceste tabere inundate de ploile aduse de monsun, uh, iar uh, nevoile de bază pentru alimentație, apă și și adăpost nu sunt acoperite. Pe lângă aceste nevoi fizice, violența asupra populației civile a traumatizat victimele care au nevoie de uh, sprijin psihologic adaptat. Discutarea situației Rohingya și a protecției femeilor și fetelor, inclu pentru a discuta uh, situația Rohingya și a protecției femeilor și fetelor, inclusiv nevoile lor speciale, îi urăm bun venit astăzi lui Marcus Skinner, policy advisor care se uh, ocupă de criza Rohingya de la uh, International Rescue Committee, IRC. Domnul Skinner va ține o prezentare inițială, iar apoi uh, va fi completat de către serviciile Comisiei și de către SAE please uh, allow me to make a final remark before Înainte să dau cuvântul domnului Skinner, permiteți-mi să spun, uh, să spun un lucru. Având în, vederile, în vedere încălcările grave ale drepturilor omului în Myanmar și în Cambodgia, Comisia are în vedere retragerea beneficiilor comerciale uh, pentru Myanmar și uh, Cambodgia sub uh, așa numitul uh, acord Everything But Arms, totul în afară de arme. Acesta garantează acces fără tarife la piața europeană pentru toate tipurile de export, cu excepția armelor și munițiilor. Vom începe, deci, cu Marcus Skinner. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc pentru oportunitatea de a interveni astăzi și pentru eforturile acestei comisii de a ține acest punct pe agenda politică a Uniunii Europene. Salutăm oportunitatea de a discuta despre protecția specială necesară pentru femei și fete. După cum s-a spus, misiunea ONU a descoperit uh, probe uh, foarte relevante de marginalizare sistemică și de persecuție a comunității Rohingya în Myanmar și inclusiv probe de um, încălcări ale drepturilor uh, femeilor și fetelor. Și salutăm sau, și chiar solicităm un mecanism de tragere la răspundere. Și din uh, um, ceea ce a spus comunitatea Rohingya am înțeles că depinde de uh, tocmai de tragerea la răspunde faptul că ei vor sau nu să se întoarcă uh, pe teritoriul lor. Având în vedere că se fac progrese foarte încete, pentru noi este din ce în ce mai clar că orice fel de îmbungă, îmbunătățirea vieții refugiaților depinde de um, uh, adaptări oferite de către uh, comunitatea uh, internațională care ajută în Bangladesh. Deci mă voi concentra pe ce se întâmplă în Bangladesh și mai puțin pe Myanmar. Um, uh, musonul nu a fost atât de uh, puternic cum ne-am temut în acest an însă um, practic uh, concentrându-ne pe uh, situația musonului și uh, modul în care ar putea afecta acești refugiați, am uitat faptul că trebuie să avem o abordare generală privind refugiații. Avem de-a face de multe ori cu fete, adolescente, neacompaniate. Uh, deci sunt oameni care au uh, fugit, uh, sunt practic apatride, nu se bucură de protecție în Bangladesh. Deci o populație foarte vulnerabilă. Și, într-adevăr, în Bangladesh au ajuns la o oarecare securitate, însă riscurile pentru fete și femei continuă există incidente de uh, violență, inclusiv violență sexuală și din cauza statutului de refugiați nu au uh, um, posibilitatea de a se adresa instanțelor. S-a vorbit despre aglomerația din tabere, lipsa uh, um, facilităților sanitare uh, separate pe gem, lucruri uh, care ni se par uh, de la sine înțelese în, uh, în mod normal uh, în ajutorul umanitar. De asemenea, normele de gen în rândul populației uh, Rohingya le izolează de servicii și rețele de sprijin, pentru că ele nu pot de multe ori părăsi casa. Și nu în ultimul rând, la un an de la începutul acordării ajutorului umanitar, există o lipsă de acces la uh, servicii și facilități care ar permite autonomia. Avem de-a face cu uh, căsătorii forțate, exploatare sexuală, uh, traficare. Deci o, este o urgență foarte complexă și nece necesită un răspuns pe măsură. Guvernul um, trebuie să uh, um, lăudăm uh, guvernul din Bangladesh care uh, a permis uh, și um, guverna, guvernului local sau regional care au permis nivelul de ajutor pe care l-am putut acorda. Reacția noastră se calibrează la provocările specifice pe care le identificăm, mai ales în rândul femeilor și fetelor. Ne bazăm pe experiența noastră uh, în 40 de țări, uh, mai ales expertiza noastră în ceea ce privește violența de gen. Însă, experiența noastră nu se regăsește 100% în uh, ceea ce s-a întâmplat în Bangladesh. Mai mulți factori contribuie la asta. Întâi, amploarea reacției necesare și ajutorului. Au existat parteneri deja în Bangladesh De asemenea, în Bangladesh este nevoie de foarte multe permise, vize, um, autorizări pentru noi agenții. Avem uh, situația în care um, servicii foarte delicate pentru femei sunt uh, furnizate um, de organizații care nu au niciun fel de experiență în uh, violența de gen, de exemplu. Există lacune foarte mari uh, Uh, în acordarea de astfel de servicii, mai ales pentru fetele adolescente, uh, unde este nevoie de o expertiză uh, specială, sprijin psihologic, dar și gestionarea clinică. Vedem de asemenea practici um, dăunătoare în urma acordării acestor servicii care nu aderă la cele mai bune practici în răspunsul umanitar. De exemplu, dacă avem spații sigure create pentru femei, dar care, unde personalul este masculin, știm foarte bine din experiența noastră că femeile nu vor uh, uh, dori să uh, beneficieze de aceste uh, servicii. De asemenea, confidențialitatea uh, nu este respectată, ceea ce uh, aduce un risc la viața uh, femeilor și fetelor. Uh, sunt provocări pe care noi nu le considerăm insurmontabile. Credem că Uniunea Europeană poate juca un rol esențial în a le uh, combate în calitate de donator, dar și în calitate de partener, de instituție care și-a asumat uh, angajamente pentru a abor- aborda multe din problemele din Bangladesh. În planul de acțiune UE pentru gen, uh, vedem anumite măsuri prevăzute. În calitate de președinte a apelului pentru acțiune împotriva violenței, Uniunea Europeană este într-o poziție foarte credibilă pentru a uh, face recomandările necesare pentru a îmbunătăți uh, răspunsul operațional. Trei recomandări practice aș dori să fac la final. Acestea ar putea uh, fi uh, promovate de Uniunea Europeană. Una se referă la condițiile din tabere lipsa standardelor uh, minime uh, în uh, tabere. Asta continuă să constituie un risc pentru femei și fete și sunt lucruri destul de ușor de făcut. În al doilea rând, crearea unei uh, inițiative uh, a, care să implice și guvernul Bangladeshului, dar și uh, actori, uh, actori internaționali pentru combaterea violenței de gen. Ar putea uh, mm, fi vorba de mai multe tipuri de activități um, care să ducă la reducerea violenței de gen și, în al treilea rând, un potențial pentru un răspuns pe termen lung la criza din uh, Bangladesh, uh, modul în care putem aborda unele din, unii din factorii structurali care constituie un risc pentru fete și femei. Știm că această criză va fi prelungită, a fost Uh, lungă și înainte de exodul uh, din august 2017. ...85% din uh, populația din Bangladesh consideră că uh, elevi, copiii Rohingya nu ar trebui să meargă la școlile din Bangladesh. Deci trebuie să uh, sprijinim autonomia refugiaților, să combatem violența împotriva femeilor și fetelor, dar să nu uităm și uh, comunitatea gazdă și uh, efectul asupra acesteia, iar experiența din state precum Iordania și Libanul ne dă exemple ale modului în care asistența internațională nu s-a limitat la ajutor umanitar, ci la o, o gamă mai largă de contribuții dincolo de ajutor umanitar. Am vorbit despre um, facilități comerciale, de exemplu. Au existat cazuri în care astfel de facilități comerciale și tarifare au deschis posibilitatea să se deschidă despre, să se vorbească despre multe alte subiecte. Practic s-a uh, făcut spațiu pentru evoluții uh, pozitive uh, în aceste țări. Un model similar prin care s-ar combina uh, eforturi diplomatice și financiare în Bangladesh, considerăm că ar putea uh, fi utilizat pentru a îmbunătăți uh, răspunsul atât uh, față de refugiați, cât și în special pentru femei și fete. Mulțumesc! Situația este într-adevăr dificilă și măcar am primit câteva recomandări referitor la ce am putea face. Aș vrea să dau cuvântul doamnei Caminara. Vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. nu o să repet multe dintre punctele pe care le-a menționat deja domnul Skinner și unde suntem de acord, ci voi vorbi despre situația din Bangladesh și despre cea din Myanmar. Să începem cu Bangladesh. Este perfect adevărat că aceste tabere de refugiați sunt printre cele mai mari din uh, lume și eu am fost tocmai în perioada musonului acolo și este adevărat că sunt foarte vulnerabili oamenii aceștia toată zona aceasta care a fost cedată de către guvernul din Bangladesh și pentru a se instala tabăra se află pe o serie de dealuri unde înainte erau copaci, dar și au fost tăiați pentru că se, a se putea instala corturile, însă s-a creat nămol, oamenii erau până la genunchi uh, înglodați în acesta și condițiile de acolo erau um, inacceptabile. Deci, într-adevăr, e vorba de oameni vulnerabili care sunt puși într-o situație și mai vulnerabilă și din cauza zonei geografice unde se află. Dacă vă uitați uh, și la situația femeilor și a fetelor, după cum ați auzit, acestea reprezintă peste jumătate dintre persoanele din taberele de refugiați. Aceștia sunt într-o situație și încă și mai era. Am vizitat uh, mai multe dintre aceste spații prietenoase, Uh, cu femeile, să spunem, și poveștile de acolo sunt îngrozitoare. Deci femeile acestea ne spuneau că au văzut cum uh, se aruncau copii în uh, râu sau cum li s-au ucis rudele sau cum ele personal fuseseră um, violate um, um, și ne povesteau asta așa, cu o față absolut inexpresivă, pentru că fuseseră, trecuseră prin această traumă a unei violențe extreme. În acest moment sunt anumite zone unde există astfel de spații sigure, în alte zone nu există. Acest lucru, bineînțeles, trebuie îmbunătățit și încă un lucru de menționat, având în vedere modul în care sunt gestionate aceste tabere, uh, s-a ajuns la o creștere a violenței de gen mm, din partea din Bangladesh. Sunt anumite părți din tabere care sunt împărțite și există o persoană numită de către guvernul din Bangladesh, se cheamă Magis, aceștia au un control de plin asupra unor, um, nu pot să le numesc case, dar acestor structuri unde locuiesc uh, oamenii. În timpul serii nu există nicio ONG sau altă uh, persoană care poate să, in, să intre și atunci acești uh, conducători au control total. Deci, e clar că femeile care sunt violate, de exemplu, nu pot să meargă la un bărbat și să declare că au fost violate în tabără, și apoi mai sunt și povești în care mm, uh, unii dintre acești oameni care se presupuneau că protejează taberele sunt cei implicați în uh, evenimentele respective. Și mm, am auzit că ați făcut o serie de recomandări în acest sens și în uh, timpul misiunii mele, dar și după aceea uh, am um, avut dialoguri cu Națiunile Unite pentru că um, modul acesta în care sunt gestionate taberele trebuie neapărat să se schimbe. Sunt perfect de acord cu uh, cele spuse de dumneavoastră. E adevărat că um, s-a îmbunătățit uh, cooperarea cu ICNUR uh, și cu celelalte organizații implicate, dar e loc încă și de mai bine. Și este adevărat că uh, Uh, s-a înregistrat și o creștere a cazurilor de violență din partea partenerului intim. Sunt situații legate de faptul că oamenii sunt restricționați în mișcări și sunt multe cazuri unde oamenii se află într-un spațiu foarte compact, nu pot să iasă, nu pot să facă nimic. Acesta este unul dintre factorii care duce la violență din partea partenerilor, însă nu e vorba numai de aceasta. Sunt și câteva exemple pozitive pe care nu trebuie să le ignorăm. Unii dintre Rohingya locuiesc în niște comunități gazdă, niște sate din afara acestor tabere și am fost în vizită la unul dintre aceste locuri unde li se oferea ajutor nu doar uh, Um, celor din populația Rohingya, dar întregii um, comunități și cea gazdă, pentru că cele două erau um, uh, alăturate. Și apoi uh, erau și reprezentanții conducerii taberelor și ce m-a frapat a fost faptul că ambele comunități, și cele gazdă și Rohingya, ne-au cerut uh, să furnizăm un fel de formare pentru tinere cu vârste între 12 și 18 ani, din mai multe motive. Pe de o parte, ca acesta să poată să câștige bani, pentru că pe la vârsta de 12-13 ani nu li se mai permite să mai iasă din case, dar și ca să, așa ne-au spus ei, să să se poată căsători când ajung la vârsta de 18 ani și pentru aceasta au nevoie de bani. Și aceasta e o preocupare. Apoi, sigur, accesul la educație pentru tinere a fost o chestiune menționată de ambele comunități, și de refugiații Rohingya și de către comunitățile gazdă. Încă o dată, sunt de acord că educația reprezintă una dintre problemele principale de acolo. Uh, cât am putut noi să acordăm pentru educație, pentru că există um, niște restricții în educația pe care le putem furniza. E bine, cât de puțin am putut noi să oferim, uh, n-a fost în limbia Rohingya pe care o știu um, copiii și nici în Bangla, care este uh, limba locului unde trăiesc, ci trebuie să se facă uh, în în burmeză. E o limbă pe care n-au mai auzit-o niciodată copiii. To their parents They don't learn the language in deci nu învață nici limba pe, cu care au crescut, nici limba locului unde au crescut, ci într-o terță limbă, lucru care pentru aceștia s-ar putea să nu fie neapărat util dacă uh, ne gândim că va fi o criză prelungită. Învățarea unei uh, a treia limbi nu e neapărat cel mai potrivit lucru. Dar uh, Acestea fiind zise, guvernul Bangladeshului nu poate fi decât felicitat pentru că a acceptat atât de mulți refugiați. Le-a permis accesul și la câteva dintre aceste probleme, partea de educație, de exemplu limba în care se poate oferi aceasta, e bine aici lucrurile acestea trebuie să se mai schimbe. Acum, referitor la apelul umanitar la nivel internațional pentru a veni uh, în întâmpinarea nevoilor Rohingya în uh, Bangladesh, 950 uh, de milioane de dolari a fost apelul și doar 20% din acesta a fost acoperit. Deci e clar că sunt nevoi foarte mari care sunt neacoperite. Și acest lucru reprezintă una dintre problemele care nu ne permite nouă comunității internaționale în domeniul umanitar să tratăm mai bine problema aceasta a femeilor și a fetelor pentru că există deficiențe de finanțare enorme. Comisia din august anul trecut, de când a venit criza, am alocat 65 de milioane de euro pe partea Myanmarului, pentru că nu trebuie să uităm că mai sunt Rohingya și în Myanmar. Acolo sunt cam 600 de mii de Rohingya. Um, la care nu se poate avea un acces foarte bun, cel puțin nu la nivelul uh, din august 2017 și atunci era foarte prost. Uh, de 600 de mii de Rohingya care sunt uh, captivi în țara nimănui, în linia zero între cele două state. Sunt acolo de ceva vreme și nu prea e clar ce se va întâmpla cu acești oameni. Situația populației Rohingya din Myanmar Ei bine, majoritatea locuiesc în aceste tabere care sunt într-un fel deschise, nu știu cum să le spun, niște lagăre de concentrare, dar nu sunt nici libere pentru că nu au libertate de mișcare. Sunt foarte mulți oameni în aceste sunt foarte puține uh, persoane care pot fi ajutate în aceste tabere pentru că guvernul din Myanmar nu a permis înregistrarea acestor oameni. S-a făcut o înregistrare atunci când s-au uh, format uh, tabere mari dar oamenii au tot venit în acestea și pentru partea de rații distribuite de mâncare și așa mai departe, mulți oameni de la fața locului nu se numără, nu se pun la socoteală. Și sunt, bineînțeles, chestiuni legate de violență de gen împotriva femeilor și fetelor din aceste tabere. Multe dintre acestea se află în aceste structuri numite case lungi, făcute din lemn, care au fost construite acum 5-6 ani. Că, pentru că logica de atunci era că o să trebuiască să stea acolo 6 luni sau un an. Majoritatea se cam răstoarnă se, se încearcă să fie proptite ca să rămână în picioare, uh, dar există credințe culturale și unele uh, dintre tinere nu, nici nu pot să părăsească structura respectivă, să, să viasă afară după o anumită vârstă. Femeile și fetele din ambele părți sunt cele mai vulnerabile. Noi, cei de la comisie, ne-am concentrat uh, în multe dintre proiectele noastre cu partenerii, de acolo pe partea de protejare a femeilor și fetelor. Însă, bineînțeles, nu e destul și mai trebuie să mai întâmple și alte lucruri de ambele părți pentru ca viața fetelor și femeilor de acolo să se îmbunătățească. În Myanmar, S-a constatat o ușoară îmbunătățire a accesului, însă, după cum spuneam, situație mult mai proastă decât acum un an și dacă tot vorbim despre Myanmar, să nu uităm că mai are loc o altă criză în Kachin, în satul Chang, în august anul acesta 110.000 de persoane strămutate intern au fost obligate să-și folosească cazele și trăiesc în condiții la fel de proaste ca și Rohingya din uh, statul Rakhine. Aici mă voi opri, dar ar face un comentariu final în legătură cu populația gazdă. Trebuie să subliniez că atunci când uh, furnizăm ajutor, nu trebuie să uităm și de populația gazdă, care la rândul său este foarte săracă și are nevoi foarte mari. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, um, doamnă Caminara, uh, pentru că ne-ați prezentat situația aceasta. O să-i dau cuvântul acum Izabelei de la 3. Mulțumesc, doamnă președinte! voi încerca să fiu foarte subcintă pentru că vreau pur și simplu să completez un pic uh, cele spuse din aur. Mă voi concentra mai degrabă pe aspectele politice. Vreau să reiterez că Uniunea Europeană și înaltul reprezentant și Comisia rămân mobilizate politic complet, dar și prin uh, asistența umanitară și pentru dezvoltare pentru a ajuta în această criză a Rohingya în Bangladesh, dar și în Myanmar. Acesta a fost subiectul de discuție din, de la ședințele uh, recente. În iulie s-au ținut niște consultări politice între Uniunea Europeană și Bangladesh și bineînțeles că subiectul a fost discutat și apoi uh, mai uh, de curând la, în marja uh, adunării generale a Națiunilor Unite a fost um, o întâlnire între înaltul reprezentant și um, primul ministru al Bangladesh și s-a discutat, bineînțeles, subiectul și peste câteva zile summitul ASEM va reprezenta o altă ocazie de a menționa subiectul. Deci există un angajament clar la, la nivel politic și în acest moment există și o rezoluție adoptată la Consiliul pentru Drepturile Omului care se referă la răspundere, tragere la răspundere. S-a votat pe 27 septembrie și se va înființa un mecanism de tragere la răspundere uh, pe baza acesteia știm că durează până când ajungi într-un punct în care chiar au loc uh, uh, urmăriri penale uh, și trebuie văzut uh, ce evoluții vor avea și la New York, la, la Națiunile Unite și cum se poate strânge finanțarea pentru acest mecanism. Sigur, sunteți la curent cu raportul uh, Uh, misiunii de constatare la fața locului, care a vorbit despre crime împotriva umanității și genocid în anumite părți din Myanmar și este clar că există o presiune din partea comunității internaționale asupra Myanmarului și uh, presiunea din partea Uniunii Europene va reprezenta o contribuție la găsirea unor soluții la cauzele principale ale acestor probleme. Uh, doar uh, astfel de soluții menționate în raportul uh, respectiv vor duce la o întoarcere în siguranță a Rohingya, acestor refugiați. Am constatat de asemenea că încă mai e nevoie să ne concentrăm pe legătura dintre um, asistența umanitară și cea pentru dezvoltare, pentru că refugiații vor rămâne unde sunt, cel puțin o vreme în Bangladesh acolo, chiar dacă guvernul nu este încă gata să recunoască acest lucru oficial. Să fim totuși realiști, nu s-au făcut prea mari progrese în Myanmar până acum și unul dintre semnele pozitive pe care le-am văzut este acesta că e măcar un acces mai bun pentru um, trimisul special al Națiunilor Unite. Aceasta a putut să-și înființeze un birou acolo, în Aipito, și are acces uh, la toată lumea, poate să vorbească cu toată lumea, inclusiv cu armata. Iată, o mică portiță de deschidere după ani în șir în care raportorul special n-a avut niciun fel de acces, n-a fost binevenit deloc în, în Myanmar, nici um, misiunea de constatare n-a fost. Apoi, referitor la um, programele noastre pentru femei și fete avem unul de 50 de milioane care este planificat și care își propune să se țintească refugiații, dar și uh, comunitățile gazdă din Bangladesh. Și accentul va fi pe educație, dar și pe siguranță alimentară și pe mm, igienă. Exact uh, Um, de asta avem nevoie. Sigur, 50 mm, de milioane nu ajung, e doar un început, dar este o bună direcție în care să ne concentrăm uh, eforturile și mai avem un proiect mai mic pe um, preîntâmpinarea radicalizării adolescenților, atât băieți cât și fete, în taberele de refugiați. Și aș încheia cu un proiect care mi se pare interesant, care nu țintește refugiații din tabere, ci organizațiile de societate civilă și uh, apărătorii drepturilor omului din uh, Bangladesh, astfel încât să facă um, construirea de capacități, mai ales pe partea de violență de gen. Și poate capacitatea care um, va fi furnizată acestor actori poate să fie folosită ulterior pentru a ținti și niște um, măsuri în tabere. Mulțumesc! Mulțumesc! Dăm acum cuvântul eurodeputaților. Domnul Guerrero Salom, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte interimar. Și mulțumesc celor care ne-au făcut prezentările, ne-au adus informații atât reprezentantului Comitetului de Salvare Internațional, precum și reprezentanților Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă. E mm, clar că aceste mărturii mm, de la fața locului atestă din experiența proprie faptul că au avut, că a avut loc genocid și violență, mai ales mm, împotriva femeilor și fetelor, și de asemenea ne-ați descris o situație pe care, bineînțeles că o putem citi și din presă sau din rețelele sociale, dar de data aceasta este vorba de uh, prezentarea unor instituții care operează la fața locului. Prima observație pe care trebuie să o luăm în considerare, cred eu, este aceea că uh, um, Rohingya care au fost în, Bang- în Bangladesh sunt în număr la fel de mare cu cei care au ajuns pe coastele și frontierele Europei ca urmare în principal a războiului din Siria. Și ce vreau să subliniez este că dacă noi am avut atâtea probleme ca să, ne, să tratăm sosirea atâtor persoane, e ușor să ne gândim ce înseamnă pentru Bangladesh sosirea acestor oameni, având în vedere că populația gazdă nu este cea ă, bogată, cum sunt, de exemplu, europenii, ci e vorba de oameni din Bangladesh care se află și ei într-o situație de sărăcie la fel de mare ca și în anumite zone din Myanmar. Deci, um, apelurile făcute de toți um, intervenienții că trebuie să înțelegem sau să încercăm să înțelegem situația în care se află Bangladeshul și să ținem cont că dacă ajutăm Bangladeshul, acest lucru este absolut strategic pentru a face față acestei crize umanitare. Eu cred că acest lucru este perfect evident, e vizibil. Dacă ne gândim așadar la situația de sărăcie din uh, statul gazdă sau a populației gazdă. În al doilea rând, uh, s-a vorbit despre faptul că, într-adevăr, trebuie să oferim ajutor la partea de uh, furnizare de alimente, um, adică ajutorul clasic umanitar pentru populația Rohingya. Însă, de asemenea, ați subliniat faptul că trebuie să se acționeze și la nivel politic și juridic și, în general, din punct de vedere strategic. Și au reieșit și câteva propuneri care deocamdată se află într-o fază incipientă, încă se mai formulează, de exemplu, uh, utilizarea experienței um, Iordaniei și Libanului în ambele sensuri, adică să se facă presiune asupra Cambodgiei și asupra Myanmarului în sensul negativ, adică să li se uh, înlăture preferințe, dacă nu iau măsuri um, de respectare a dreptului umanitar și presiuni pentru Bangladesh în sensul uh, pozitiv, adică să-i acordăm preferințe comerciale sau economice ca să venim în întâmpinarea nevoilor pe care Bangladeshul încearcă să le acopere, nevoile uh, persoanelor acestea strămutate, persoanele acestea care au fugit din uh, Myanmar. Și în al treilea rând, problema sprijinului pentru un mecanism de tragere la răspundere, pentru că astfel de acțiuni care um, încalcă drepturile omului, care duc la uh, genocid, care um, aduc atingere libertății sexuale și, în general, drepturilor femeilor, să nu rămână nepedepsite și dacă Comisia pentru Drepturile Omului a Națiunilor Unite a început să uh, vorbească despre posibilitatea unei trageri la răspundere din punct de vedere juridică, Uniunea Europeană ar trebui să sprijine aceste eforturi. Cu siguranță o face deja și ar trebui să reprezinte un actor activ astfel încât să se uh, ajungă în diferite instanțe naționale uh, și să fie um, condamnat comportamentul Myanmarului vis-a-vis -vis de acești refugiați. Și, în sfârșit, Uh, membrii acestei comisii o cunosc acest lucru, dar și dumneavoastră probabil. Știți că această comisie, știți că dumneavoastră participați uh, adesea la dezbaterile noastre, comisia aceasta a avut um, mereu o perspectivă foarte apropiată, s-a concentrat foarte mult pe problemele de educație. Și, într-adevăr, când vorbim despre o populație um, care um, aproape, uh, care se apropie de un milion și care uh, de persoane și care va fi acolo probabil mai mulți ani. Nici măcar nu se știe dacă chiar se va întoarce în țara de origine, măcar să existe o oportunitate de formare, astfel încât să se poată integra vieții active. În, chiar dacă este vorba de o, o, o țară sau de o zonă cu probleme. Eu cred că aici ar trebui să depunem eforturi uh, strategice. Uh, toți cei care am fost în vizită, în astfel de uh, tabere, um, știu asta din experiență și am văzut de fiecare dată că familiile sunt um, interesate ca copiii lor să beneficieze de educație, să aibă această oportunitate. Și închei uh, spunând, așa cum s-a mai spus, referindu-mă la faptul că prin diferite acorduri s-a reușit uh, ca anumite state, cum ar fi Iordania, unde erau probleme legate uh, de educația copiilor refugiaților, să schimbe aceste aspecte și eu cred că trebuie să folosim această um, experiență și în cazul populației Rohingya. Vă mulțumesc foarte mult! Suntem cu 10-15 minute în întârziere, așa că vă rog când interveniți să fiți succinți. Cecilia. Kenya. Flosesios. Grație. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și eu celor trei raportori pentru informațiile pe care ni le-au oferit, care sunt de fapt instrumentele de care dispunem pentru a vedea ce sugestii putem face pentru găsirea unei soluții. Intervenția mea e succintă pentru că multe din lucrurile pe care voiam să le spun au fost deja menționate de colegul Enrico și mă bucur că a reușit de altfel să introducă toate aceste elemente în intervenția sa. Știm că sunt cam 750.000 de persoane care au fugit uh, până în prezent și victimele cam la 24.000 sunt estimate. Cum ați spus, însă trebuie abordare holistică și ați dat o serie de detalii care trebuie să se bucure de sprijinul nostru din punct de vedere politic, dar și o soluție umanitară, deci susținere economică. Trebuie să avem o bună practică, de exemplu ca cea cu Libanul și Iordania, pentru a reuși să transferăm aceste experiențe și aici și astfel buna practică să devină un sistem în posibilele viitoare crize structurale de termen lung, cum este aceasta, care nu par să se soluționeze pe termen scurt. O întrebare aș avea, pentru că nu am auzit menționarea soluției Bangladeshului. care propune deplasarea 100.000 de persoane pe o insulă care se numește Basanchar. Dacă ne puteți da niște detalii în acest sens. Deci, doar această întrebare din partea mea. Mulțumesc! Thank you very much! Mulțumim! Și acum, cu mare plăcere, dăm cuvântul. Iată că a venit doamna președintă Linda Mecheva și ni s-a alăturat, așa că îi cedez. Vrei să intervii, Linda, sau să faci comentarii? A, bun, nu. N-am înțeles. Da, aveam o întrebare, de fapt, doamna McEvans. Am sosit pe măsură când Andreul vorbea. Spuneați că noaptea toate organizațiile internaționale nu sunt în tabere. Peste tot se întâmplă așa? Și asta este atitudinea normală? Bun, spune doamna președinte, acum răspunsurile, domnul Skinner, foarte pe scurt. Da, foarte repede. Da, e foarte bine să auzi accentul pus pe asistența umanitară și acțiune politică. Sunt într totul de acord. Uh, politica la nivel guvernamental e o soluție pe termen lung ce lipsește deocamdată, dar e nevoie dacă vrem să rezolvăm problemele pe termen lung și să avem discuții pe chestiuni ce țin de refugiați și sprijinul comunităților locale. Răspunderea are o responsabilizare a un rol foarte important și în ceea ce privește finanțarea, în ceea ce privește insula, regiunea aceasta Basanciar, din punct de vedere umanitar, avem probleme să uh, punem refugiații într-o zonă din Golful Bengal care este nisipoasă și destul de expusă la inundații. Nu există o bună evaluare a condițiilor de pe insulă, așa că e aproape imposibil să ne pronunțăm, dar e foarte important, zicem noi, să ne asigurăm că există uh, un răspuns coordonat și coerent al comunității internaționale pentru această propunere. Deocamdată răspunsul este fragmentat între IGNUR, ONU, OM și o listă, Organizația Mondială a Sănătății și o listă pentru migrație și o listă cu toate intervențiile. Și noi cerem uh, să se elimine această aglomerare în tabere și așteptăm totuși un răspuns consecvent Mulțumesc, alte intervenții? Da, vreau să răspund unora dintre întrebări. Dați-mi voie să citez ceva din raport în acest sens. Pentru că asta ne ajută să înțelegem ce se întâmplă. Se spune că că genocidul continuă. Nu este un proces încheiat și acum uh, estimăm uh, urmările. E un proces care continuă. Se spune că atacurile împotriva comunității Rohingya din Myanmar a început și continuă. Și cred că asta este unul dintre lucrurile pe care trebuie să le avem în vedere atunci când încercăm să ne ocupăm de problemele așa de mari ale Rohingya în ceea ce privește Myanmar. Apoi, în ceea ce privește chestiunile care țin de educație și mai ales pe termen mediu și lung, o să vă dau un exemplu. Avem un proiect cu Organizația pentru Migrație și comunitatea gazdă și refugiații participă în acest program, plantează copaci pentru a combate despădurirea, pentru că una dintre probleme în taberele respective este faptul că într-o perioadă așa scurtă de timp au fost tăiați mulți arbori, mulți copaci sunt niște, niște dealuri care au fost absolut defrișate și acum sunt inundații cu toate ploile. Și uh, asta este o direcție care îi ocupă, neoperat uh, lucrativ, dar măcar pot să facă ceva pe termen mediu și lung în ceea ce privește chestiunile de schimbări climatice. I fully agree on the on sunt întru totul de acord și cu atenția care trebuie acordată comunității gazdă dintr-un motiv foarte important. Dacă nu acordăm atenția acestor comunități gazdă, care văd alături de ei refugiați care primesc uh, alimente sau alte lucruri la care ei n-au acces, din dorința de a preveni conflictele, trebuie să ocupăm și acest lucru, să ne ocupăm și de acest lucru, pentru că altfel s-ar putea să uh, stârnim alte conflicte. Să începem uh, să incităm comunitatea lor uh, locală împotriva refugiaților Rohingya. La primul um, aflux de migranți, comunitatea Gazda a fost foarte generoasă, i-a primit în casele lor, i-au hrănit, chiar dacă nici ei nu aveau suficientă hrană. Și ăsta este un lucru care trebuie să continuă, trebuie să ne asigurăm că nu dăunăm acestei imagini. GPV-ul nu trebuie să rămână nesancționat, într totul de acord, ci comisia s-a implicat și au fost lansate toate aceste procese pentru a aborda problemele și da, putem învăța și din alte situații, din zone de conflict, cu mari mișcări de persoane. Încercăm să implementăm aceste lecții în crizele respective. Anul trecut, când au început mișcările masive, guvernul Bangladeshului a spus imediat că vor încerca să facă pe insulă condițiile adecvate astfel încât refugiații să poată fi mutați acolo. Sigur, comunitatea umanitară a reacționat la această chestiune, reamintind că principiile liberei circulației a persoanelor trebuie să fie respectate, că insula este o parte din an sub ape Asta e situația pe insula respectivă și deocamdată oamenii n-au fost uh, mutați acolo, dar guvernul Bangladeshului a început niște construcții și apoi ce trebuie să mai urmeze este că oamenii pot vizita cei de la agenții și ONG-uri pot vizita zona pentru a vedea dacă se respectă condițiile și sperăm să nu vedem uh, deplasări masive de persoane. Da, subiectul acesta al insulei e încă în discuție și numărul de persoane care ar putea fi mutați acolo ar fi 100 de mii, Alte dată s-au vehiculat alte cifre. E normal să nu fie nimeni în tabere noaptea? Păi, dacă ne uităm la taberele din Nord Rakhine, există chiar și o oră limită de acces. Chiar dacă o persoană de acolo un copil sau o femeie, să spunem, naște noaptea, nu pot ieși din tabăra respectivă și nimeni nu poate intra până când nu se face ziua. Deci, nu zic că e normal, e anormal, toate aceste lucruri sunt anormale, dar așa se întâmplă și nu e primul loc unde există așa ceva. Și există lipsa de acces la orice spații, și acolo crește violența, GPV-urile și tot felul de acțiuni care, seamănă, care răspunde teroarea. Este foarte greu să promovezi aceste idei, prezența, accesul, dar nici nu o să spun, nu putem spune, bun, dacă nu primim asta, plecăm. Mulțumesc! Thank you. Um, just on the accountability, I, I just want to um, react to that. Vreau doar să răspund la comentariul that the EU should play an active role. I think uh, the EU has uh, în ceea ce privește rolul activ pe care trebuie să-l joace Uniunea Europeană și rezoluția uh, și Consiliul. Este o realizare foarte bună că rezoluția respectivă a fost prezentată de UE și UIC împreună. E un semnal bun care arată că există o presiune a comunității internaționale, nu doar din partea Uniunii Europene, că nu acționăm izolat singuri. Presiunea comunității internaționale este unul dintre cele mai importante instrumente pe care le avem împotriva Myanmarului pentru a trage la răspundere. Ce se va întâmpla acum? Se va crea un mecanism de răspundere și asta va permite să se colecteze dovezi pentru a consolida și păstra toate dovezile infracțiunilor și crimelor comise în Myanmar, care au fost și continuă să fie comise și asta trebuie să ducă la procesare uh, procesarea în instanță apoi, în proceduri penale. Și TPI a acționat de curând în acest sens pentru că a început examinarea preliminară a primului caz de deportare a comunității Rohingya din Myanmar în Bangladesh. Uniunea Europeană susține acțiunile TPI de altfel. Hey, thank you very Mulțumesc foarte mult! Încheiem acum acest subiect. Vă mulțumesc tuturor pentru discuții. And now it's time to give the floor. Și acum să o lăsăm pe doamna președintă să-și ocupe locul. Here? Nice to see you here again. Okay, colleagues, my apologies for not being here at the beginning. Things that we all experience where... Dragi colegi, îmi pare rău că n-am fost aici de la început, dar știți cum se întâmplă cu uh, pierderea trenurilor, întârzierea. Am așteptat două ore pentru Eurostar, dar iată am ajuns. Uh, vicepreședinta noastră, Miria, știu însă că a făcut o treabă foarte bună, e foarte capabilă. Am ajuns la punctul 9, suntem un pic în întârziere și mi s-a spus că trebuie să încercăm să uh, respectăm timpul alocat, să ne recuperăm un pic din întârziere. Vorbim despre cutremurele din Indonezia. Am văzut niște cifre, 2000 oameni sunt acum confirmați morți și există mii care încă nu sunt găsiți. Și de la directorul Digi Eco ne sosesc informații cu privire la ce știe comisia, ce se poate face în acest sens ce putem face pentru ca ajutorul potrivit să ajungă acolo unde trebuie. Andrula. Mulțumesc, Linda. Da, cifrele sunt în continuă schimbare, sigur. Cifrele oficiale ieri erau 1763 decese, dar în mass media se vorbește de peste 5.000 de oameni și 62.000 de persoane strămutate. Am început chiar să vedem imagini cu sate unde practic pământul s-a transformat în noroi printr-un proces numit lichefiere și practic a înghițit întregi sate. E foarte dificil să știi exact câți oameni au dispărut. Pe scurt, deci, Uniunea Europeană a mobilizat imediat 1,5 milioane de euro. În momentul de față sunt în curs de distribuire. Am discutat cu guvernul care declară că poate folosi Crucea Roșie Indoneziană pentru multe din lucrurile care trebuie făcute acolo la nivel de salvare, operațiuni de salvare. Uh, pe lângă fondurile noastre, statele membre contribuie și ele cu aproape 9 milioane și Comisia și statele membre acoperă cam 20% din întreg apelul, care este cam la 50 de milioane. Sigur, toate aceste cifre și date evoluează destul de repede. Am trimis acolo oameni pe teren cât de repede am putut. Primele imagini, printre primele, au fost uh, publicate de personalul ECO. Am activat uh, mecanismul de urgență Copernicus pentru a avea hărți foarte detaliate. Mecanismul de protecție civilă a fost activat și el. Avem state membre, printre care Danemarca, Franța, Germania, Spania și Regatul Unit, care răspund activării mecanismului de protecție civilă cu genul acesta de sprijine pentru instalații de tratare a apei, centrale electrice, eh, diferite truse pentru adăposturi. Directoratul nostru ECO finanțează deja de, cea, de ceva vreme inițiativele de reducere a dezastrelor uh, ale guvernului indonezian. Astea sunt proiecte pe care le-am finalizat în 2013. Între timp am primit multe rapoarte care spun că cel puțin sunt mai bine pregătiți decât ar fi fost în caz contrar. Și cam atât. Din partea mea poate sunt întrebări. Da, mulțumesc. Au fost uh, puse foarte multe întrebări referitoare la capacitatea de pregătire pentru dezastru. Poate sunt colegi care vor să pună întrebări. Începem cu Enrique Guerrero care este persoana ce se ocupă de subiecte umanitare la noi. Mulțumesc foarte mult pentru informații. În intervenție ne arată, din intervenția dumneavoastră e clar că încă nu înțelegem exact care este dimensiunea acestui dezastru. În fiecare zi aflăm că impactul este și mai mare, că numărul victimelor este și mai mare. Îmi amintesc că am văzut astăzi sau ieri seară la televizor niște imagini cu apa care acoperea în totalitate o regiune întreagă. Probabil că acolo sunt nu doar persoane decedate, dar și persoane care și-au pierdut tot, care sunt într-o situație dramatică în regiuni care nu sunt încă exact cunoscute, dincolo de ceea ce putem afla noi prin sistemul Galileo și alt sistem de sateliți. Aceștia ne oferă o idee generală cu privire la amploarea impactului și, evident, vrem să spunem Comisiei că urmărim cum evoluează această criză și facem eforturile maxime posibile pentru a încerca să dăm un răspuns pe măsură acestei situații de criză. Bun, mulțumim. Văd că nu mai vrea nimeni să intervină, atunci poate că ne puteți da câteva detalii despre pregătirea pentru situații de dezastre. Ne-am fi putut aștepta la mai multe, să fie făcute mai multe pentru a răspunde la o astfel de situație în astfel de zone de cutremur. Um, well, on hindsight, uh, we privind înapoi, am putea spune da că se putea fa face mai mult, însă am, o, am și un grafic cu ce s-a întâmplat minut cu minut. Exista un sistem de alertă timpurie în Indonezia, s-a uh, lansat, a ajuns la alertă roșie și a dat o avertizare de tsunami, însă din part, sistemul a calculat uh, ceva mai um, că nu va fi un uh, val atât de mare. Deci a existat o alertă, iar apoi și-a revenit. Întreaga comunitate științifică analizează ce s-a întâmplat. Însă rezultatele sunt că mai multe crize au avut loc în același timp. Întâi, uh, cu tremurul pe care sistemul l-a înregistrat, apoi activitate um, sub suprafața apei pe care sistemul nu a putut-o detecta, iar apoi acest proces de lichefiere prin care um, câteva sate întregi au fost înghițite de noroi în câteva minute. Dacă vă uitați la imagini, sunt înfiorătoare. Da, s-ar fi putut face mai mult. Noi sprijineam guvernul, am sprijinit guvernul indonezian până în 2013. Crucea Roșie la nivel național se ocupă de reacție la fața locului. Putea fi mai bine, dar nu putem să uh, minimizăm importanța efortului uh, lor. E prea devreme acum să putem spune ce s-a întâmplat, dar cred că a fost ca în, în Japonia uh, o înlănțuire a evenimentelor um, care nu a putut fi prevăzută în uh, modelele um, care au fost create pentru, a, pentru alertă. La 17.02 a avut loc uh, cu tremurul, la și 7 a fost o alertă de tsunami, iar 20 de minute mai târziu s-a considerat că nu, de fapt nu va mai fi tsunami și s-a redus nivelul de alertă. Și iată, de fapt am avut o tragedie. Mulțumesc pentru informații și, bineînțeles, știm că ne veți ține la curent. Ce aveți uh, dreptate. Acum uh, important este ajutorul, iar uh, Tragerea învățămintelor va veni mai târziu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, atât în ceea ce privește uh, situația populației Rohingya, cât și în ceea ce privește situația din Indonezia. Dragi colegi, putem trece acum la punctul 10 de pe ordinea de zi, Fondul um, pentru Azil și Migrație este un aviz din partea comisiei noastre către Comisia LIBE este un act normativ prin care se creează un nou fond care va înlocui fondul AMIF în acest uh, nou mm, pachet de programe CFM până în 2027. Propunerea, Comisia propune o creștere a liniei bugetare, cu, de, deci banii vor, mm, suma va crește de 2,6 ori. E vorba de 10,4 miliarde de Um, euro, să se ofere sprijin uh, pentru statele membre să uh, gestioneze controlele la frontiere. Comisia noastră se va ocupa și de faptul că um, există un accent pus pe returnări în acest fond. Eli Schlein este raportoarea noastră, îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Comisia a propus o, uh, un document pentru instituirea unui fond de azil și migrație care va oferi sprijin gestionării migrației statelor membre cu o alocare de 10,4 miliarde de euro. Este o creștere considerabilă față de finanțarea pentru perioada 2014-2020 care a fost de 6,6 miliarde de euro. Această creștere este binevenită dacă dorește să contribuie la un sistem de azil și de primire mai puternic um, și reforma, în vederea reformei sistemului european de azil. Se permite um, asocierea statelor terțe la acest fond um, este esențial ca Comisia DV să stabilească garanții clare pentru țările de origine și să se asigure că activitățile de sprijin pentru statele terțe din acest fond să fie foarte clar definite. Articolul 5 din propunerea Comisiei nu specifică uh, domeniile de colaborare permise sub acest fond. Devine astfel dificil să se evalueze un eventual impact asupra unui stat terț. Este esențial ca cooperarea cu statelor terțe sub AMF să se, limite, să se limiteze la afaceri uh, interne și la migrație uh, legală, returnări și readmisie. Trebuie să evităm destabilizarea statelor terțe cu o abordare restrânsă, bazată numai pe interesele UE, gestionarea migrației. Cooperarea cu statele terțe trebuie să se bazeze pe interese comune și o abordare cuprinzătoare, nu pe interesele UE și condiționalități în ceea ce privește uh, gestionarea frontierelor. Propunerea, așa cum este ea acum, pune accentul uh, exagerat asupra priorităților UE uh, și anume de a se crește numărul de returnări și readmisii pro, criteriile propuse eh, pentru alocare, alocarea fondurilor sunt ca 40% din finanțare să fie alocați eh, pe baza unor indicatori eh, ce țin de returnare și combaterea migrației. Asta ar fi în detrimentul unor acțiuni în, domeniul azilului, migrației și integrării. Ar crea stimulente pentru statele membre să uh, uh, ia decizii de returnare fără să țină cont de riscul pentru uh, cei care sunt uh, trimiși înapoi și riscul uh, din țara de origine. Cred că trebuie reechilibrat uh, obiectivul acestui fond. Ați văzut probabil în proiectul de aviz că propunem o reechilibrare să fie, de exemplu, 10% pentru azil, 40% pentru azil și 40% pentru uh, migrație uh, legal, legală și restul pentru combaterea imigrației legale. Este crucial din punct de vedere al dezvoltării să ne asigurăm că returnările sunt durabile, eficace, dar și durabile um, sau sustenabile atât pentru persoanele vizate cât și pentru țara respectivă. Deciziile de returnare nu pot fi luate fără să se țină cont de situația din țara de origine și de capacitatea de absorpție la nivel local. Este esențial să verificăm impactul posibil a returnărilor asupra stabilității acestor țări, pentru că returnările ar pot duce la conflict uh, și fragilitate. Din același motiv, evaluarea fondului trebuie să asigure și uh, impactul returnărilor asupra statelor terțe și trebuie să fie făcut public și accesibil pentru a asigura o, uh, o supraveghere din partea Parlamentului European și din partea organizațiilor societății civile. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu raportorii din umbră și cu toți ceilalți colegi. Mulțumesc! Thank you very much, Ellie. That's very clear. Uh... Mulțumesc, Ellie. A fost foarte clar. Cine s-a înscris la cuvânt deocamdată? Miria. Yeah yeah, yeah. I have, I, yeah, I haven't, yeah, yeah, yeah. Okay, Mr. Let's go through the groups then. We have Mr. Holveni. Să luăm uh, grupurile la rând. Începem cu domnul uh, Holveni. Da, mulțumesc. Am avut uh, numai astăzi oportunitatea uh, să discutăm. Uh, îmi cer scuze pentru asta, dar sunt foarte interesat să uh, citesc uh, proiectul uh, de document al lui Eli. Iar când avem, am critici, nu e vorba de persoană, ci critic conținutul. Voi continua în limba mea maternă. Eredeti bizottság által írt verziónál is szerintem rosszabb verzió. Mie mi se pare că propunerea comisiei era mai bună. Din punctul meu de vedere, se ridică o întrebare filozofică. Pe ce ne concentrăm? Consiliul din iulie a decis consolidarea posibilității de a acorda ajutor la nivel local. Amendamentele 2, 3 și 9 slăbesc propunerea comisiei Înțeleg că e posibil să se schimbe procentaje și înțeleg de ce e posibil acest lucru, dar un lucru este important. Migrația ilegală trebuie să fie eradicată și trebuie să facem eforturi uh, pentru atingerea acestui obiectiv. Este foarte important acest lucru. Returnările. E bine, returnările nu fac parte din cultura europeană. Este considerat ca fiind ceva uh, brutal, inacceptabil, de neimaginat. Bineînțeles că nu e ușor să te, să-ți imaginezi uh, că faci uh, returnări. Tocmai de aceea, punctul 3 mi se pare problematic, pentru că nu numai că împiedică eforturile, și cred că merită să ne gândim la asta, cred că în situația actuală practic devine imposibil să se facă returnări și nu cred că este, că ar fi în interesul uh, nimănui. Încă un lucru aș dori să menționez, o observație personală. Călătorind uh, în Africa, în Orientul Mijlociu, Cred că trebuie să înțelegem uh, populația locală, oamenii care își părăsesc țara, trebuie să înțelegem care le este motivația. Cred că suntem irresponsabili dacă încurajăm pe oameni să-și părăsească țara din Africa sau din Orientul Mijlociu. Cred că prin acest document, în mod irresponsabil, îi încurajăm să-și părăsească casele Uh, devenind astfel imposibil ca ei să se și întoarcă. O ultimă observație. Comunitatea internațională este responsabilă pentru cei care au trebuit să-și părăsească um, casa, care um, sunt strămutați. Deci este în interesul uh, tuturor ca ei să fie primiți cât mai aproape de țara lor de origine. Mulțumesc. Thank you. Eleni Teocarus for the ECR. Mulțumesc, doamna Teoharu, sunt numele CR. Um, ehm, Iana Emily Grinis, tora i dat o... Mulțumesc, doamnă președinte. Sinceră să fiu, abia acum am văzut textul, am câteva observații și cred că um, trebuie depus o serie întreagă de amendamente. Important pentru noi este posibilitatea de returnare um, a solicitanților de azil. Însă condițiile trebuie să fie acceptabile, fezabile, să nu fie expuși din nou la pericole care să îi facă să dorească să migreze din nou. e greu să îi trimiți pe oameni înapoi în țara din care vin. Acordurile de repatriere, de readmisie, cred că pentru asta ar trebui să avem orientări, însă ar trebui să revizuim toate acordurile de readmisie pe care le-am semnat deja. Atât deocamdată. Thank you very much. Uh, Mira Vecapera. Mulțumesc, Miria Vecapera, din partea ALDE. Kiitoksia uh, raportoijalle. Mulțumesc, aș vrea să-i mulțumesc raportoarei. Cred că este pozitiv să avem astfel de obiective pentru acest fond. Le sprijin. Cred că trebuie să ne concentrăm pe implementarea aspectului extern și cred că este justificat ca fondul să se ocupe de azil și migrație în aspectele sale externe, dar și astfel încât și în statele terțe să poată fi implementate anumite acțiuni uh, prin acest fond. Însă pentru aceste acțiuni trebuie să existe precondiții, anumite obligații de conformitate cu dreptul umanitar internațional, de exemplu. În plus, dacă avem acțiuni în afara UE, ele trebuie să fie delimitate foarte strict astfel încât ele să corespundă cu obiectivele generale ale fondului, să, să nu existe suprapuneri cu ceea ce se poate obține prin alte fonduri. Eli a ținut cont de aceste lucruri în uh, amendamentul său cu numărul 6. Este un lucru pozitiv. În ceea ce privește returnările, Comisia pune uh, accentul pe sprijinirea returnărilor voluntare. Eu sunt uh, de părere că trebuie sprijinite aceste returnări vol voluntare, dar trebuie să existe și o oarecare flexibilitate, astfel încât să putem uh, dezvolta aceste returnări voluntare. Dacă cineva a primit o decizie negativă, trebuie ca implementarea să fie mai bună iar fondul trebuie să vizeze acțiunea de returnare în sine. Și asta și în cazul în care returnarea nu este voluntară și uh, există costuri ce țin de asta. Există dificultăți legate de faptul că fondul se concentrează atât de mult pe returnări. Însă, în practică, Cred că ar trebui să ne concentrăm pe uh, integrarea de primă etapă a migranților. Cred că trebuie să lucrăm la o definiție aici. Aș vrea să ne concentrăm pe această, aceste măsuri de uh, integrare în prima etapă. Sunt dispusă să sprijin propunerea lui Eli, care spune că acești 44%, că 44% trebuie să fie pentru returnări și migrație legală, Atât. Mulțumesc. And thank you very much. Uh, Cecil Kienge. Doamna Kienge, vă rog. Grazie, ringrazio molto. Mulțumesc. Îi mulțumesc lui Eli pentru această propunere. Acest fond este unul foarte important, inclusiv pentru a începe să ne apropiem un pic de fenomenul migratoriu, nu doar ca un fenomen emergent, ci ca un fenomen care trebuie să fie abordat cu propuneri pe termen mediu și lung. Asta depinde și de modul în care noi vom oferi soluții, pornind de la acest fond în primul rând, trebuie să respectăm dreptul la azil și cred că trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește principiul non-refulmo și principiul respectării drepturilor omului care trebuie să fie incluse în toate acțiunile politice și strategice pentru migrare și azil ale UE. În ceea ce privește returnarea, aș vrea să insist foarte mult asupra demnității persoanelor. Chiar dacă trebuie să, să, să se întoarcă voluntar aceste persoane, trebuie să le fie respectată demnitatea. Și al treilea punct, pe care îl consider a fi cea mai mare provocare în ceea ce privește UE, este cel referitor la migrarea legală și integrare. Asta este cea mai mare provocare, zic eu, căreia trebuie să-i facă față Uniunea Europeană. Trebuie să fim capabili să structurăm prin intermediul politicilor, inclusiv locale, uh, structuri de primire cu respectarea drepturilor omului, demnitate pe întreg teritoriul, inclusiv teritoriul UE. Și trebuie să încercăm să excludem instituțiile și guvernele care nu vor să implementeze politici de integrare. După părerea mea, acestea sunt trei aspecte importante, dar cea mai mare provocare vine din partea politicilor de integrare și căile legale. Mulțumesc! Um, thank you. Um, I don't see any other... Mulțumesc, nu mai văd pe nimeni altcineva care să solicite cuvântul. Dau cuvântul Comisiei. Domnul Gregor Gajewski din partea Digi Home. Vă rog, aveți cuvântul. Am să o rog pe doamna Teoharu să-și oprească microfonul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru, expre... pentru opiniile exprimate și pentru interesul exprimat față de această propunere din luna iunie. Într-adevăr, există o nevoie de sinergii, complementarități și coeziune între acest instrument care țintește mai degrabă statele membre și instrumentele financiare ce țintesc obiective bazate pe dezvoltare. A existat o dimensiune externă în acest fond în toate cele trei uh, obiective. Azil, protecție, integrarea migrației legale și returnarea, read readmisia. Toate aceste aspecte externe sunt prezente, sunt prevăzute în obiective foarte clar um, definite în anexa 2, în care indicăm clar nevoia, oportunitatea de cooperare cu state terțe. Am prevăzut de la bun început aceste priorități foarte clare. Cum să facem asta? Există diferite modalități. Ați uh, văzut că cooperarea se poate uh, crea în mod ad hoc, prin asistență de urgență, dar și prin acțiuni de cooperare pe termen lung. De fapt, ce vreau să subliniez este că acest instrument este un instrument care se concentrează pe Uniunea Europeană. Deci subliniem importanța intereselor statelor membre Um, despre asta este vorba în acțiunile sprijinite de fond. Facilități tematice. Ni se pare că sunt un mecanism foarte bun de a aloca fondurile în mod progresiv, în funcție de nevoi, de progrese, de situație. Am vrea să alocăm uh, procentaje pentru diferitele elemente, iar aceste procentaje vor fi alocate statelor membre. Însă, aș vrea să vă atrag atenția asupra acestui mecanism de flexibilitate atât de important, reprezentat de facilitatea tematică. Putem aloca mai multe sau mai puține fonduri în funcție de politici, în funcție de Uh, priorități în cursul implementării fondului până în 2027. Deci acest mecanism ar permite flexibilitate și uh, adaptări din punct de vedere politic. Bineînțeles că este important să prioritizăm în programele naționale, în programul uh, de lucru pentru facilitatea tematică, însă procesul de guvernanță Uh, este important și dorim să creăm un anume astfel de uh, mecanism de guvernanță. Um, lucrăm la el pentru a putea coordona procesul în mod progresiv. Important este să colectăm datele, să putem lucra cu ele și să vedem uh, rezultatele. Vrem să vedem impactul uh, acțiunilor sprijinite prin fondul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc și am să-i dau cuvântul lui Eli din nou. Uh, I wanted to thank Vreau să le mulțumesc tuturor pentru comentarii și sunt sigură că vom avea timp să discutăm în săptămânile care urmează. Îmi pare rău că textul a venit târziu, au fost probleme tehnice Săptămâna trecută am avut avizul și trebuia să fie revizuit de către servicii și oricum sunt sigură că săptămâna viitoare vom avea timp pe să discutăm toate detaliile. Dar voiam să-l liniștesc pe colegul Gheorghe că acest regulament nu are niciun impact asupra Uh, returnărilor și readmisiilor în general. Este vorba de un fond nou care înainte se concentra pe migrație și azil și acum acesta va fi extins să includă și dimensiunea externă și deci și returnările. Nici măcar nu contestăm asta în acest aviz, Pur și simplu încercăm să privim lucrurile din perspectiva dezvoltării, pentru că e un aviz, uh, Comisia de Fond este libe. Situația um, specială a țărilor în dezvoltare a trebuit să fie luată în considerare atunci când se emite o decizie privind returnările și când se folosesc aceste fonduri care sunt puse la disponibile, la dispoziție. Uh, ai fost poate eu puțin mai uh, optimist. Ai gândit că migranții o să citească regulamentul nostru înainte să hotărască dacă își părăsesc um, țara sau nu, dar eu înclin să cred că sunt poate alte motive din, care, din cauza cărora pleacă și nu neapărat modul în care facem noi împărțirea finanțării între azil, integrare, modalități legale și returnare. Deci n-am urmărit neapărat o abordare ideologică atunci când am scris avizul, ci am vrut uh, pur și simplu să se țină cont de dimensiunea de dezvoltare atunci când se uh, hotărăște structura acestei finanțări noi. Și sunt de acord cu Eleni că trebuie să asigurăm sustenabilitatea, face parte din amendamente, vei vedea, și, bineînțeles, respectarea drepturilor omului menționată de uh, colegii de la ALDE, dar și de um, Cecil. Și în rest, nimic sau mă mai uit un pic pe notițele pe care le-am făcut când ați uh, exprimat comentarii. Da, sigur că o să discutăm și procentele. Știți că avem această experiență că atunci când uh, ajung uh, priorități diferite în același coș de finanțare, trebuie să fim echilibrați, să ne asigurăm că nu creăm niște stimulente nepotrivite uh, în anumite direcții care să fie în defavoarea altora. Însă echilibrul este delicat pentru că vrem să ne asigurăm că statele membre lucrează eficient la sistemul de azil din Europeană și că vrem să creăm alternative, chiar dacă nu vrem să avem um, migrație ilegală. Deci trebuie să vedem exact ce facem uh, cu finanțarea aceasta și în statele membre și în statele terțe toți cei care lucrează în domeniu, mai ales cei care mm, uh, implementează returnările voluntare, ne-au spus că este esențial să se țină cont de situația locală și de capacitatea de absorpție, pentru că nu vrem să vedem oameni care sunt returnați și apoi încearcă din nou modalități periculoase de a reveni. Și asta încercăm să facem, aștept cu mare interes să lucrez cu dumneavoastră și ultimul lucru pe care l-aș spune este că regrupăm aici mai multe obiective diferite într-un singur instrument. Și cu Linda am discutat de atâtea ori um, că e greu să asigurăm um, examinarea, controlul democratic al acestui uh, Parlament, pentru că e așa uh, interconectat cu alte instrumente, de exemplu Fondul Fiduciar pentru Africa. Și acolo sunt ca obiective tratarea cauzelor uh, um, inițiale și combaterea migrației ilegale. Deci trebuie să um, avem certitudine, să nu lăsăm ambiguități și să ne asigurăm că obiectivele care pot fi atinse cu acest um, cu această finanțare sunt bine îmbinate în uh, text. Mulțumesc! Mulțumesc și ai dreptate. Mai avem timp de discutat pentru că până pe 26 octombrie la prânz se pot depune amendamentele și apoi um, vom hotărâ ce facem și cu votul. Deci nu este neapărat uh, o grabă aici, avem timp de aceste discuții. Mulțumim cu atât și raportoare și celor de la DG Home. Așteptăm cu mare interes evoluția acestui dosar. Acum trecem la punctul 11. Este vorba de înființarea programului pentru Corpul um, European de Solidaritate. Este vorba de încă un program nou al Uniunii Europene, în noul CFM, și noi venim cu un aviz legislativ. Comisia pentru Cultură este cea pe fond, însă avizul nostru uh, legislativ are competență exclusivă la partea care se referă la programul pentru Corpul de Solidaritate European. Ce s-a întâmplat a fost că Comisia Europeană a hotărât să fuzioneze anumite programe și instrumente. Fac o fuziune între mm, corpul mm, de voluntari mm, umanitari, așa cum îl mai numim, cu un alt program, cu, cor, cu programul pentru Corpul European de Solidaritate Aici uh, Comisia de Cultură era cea de fond. Așadar, noi avem competențe partajate cu această comisie. Raportul nostru pentru aviz este Eleni Teoharus. De asemenea, în comisia noastră ni se prezintă și um, revizuirea la mijlocul um, perioadei a inițiativei privind voluntarii um, europeni, dar cred că mai bine începem cu această prezentare înainte să începem uh, discuția noastră. Deci comisia ne spune cum e cu revizia la mijlocul perioadei și apoi vorbim despre propunere, eventual să ne spună și de ce a fuzionat cele două instrumente și de asemenea raportoarea de la uh, cultura, de la Comisia pentru Cultură, doamna Mihaela Soidrova este astăzi cu noi. Vă mulțumim și cum spuneam, începem cu comisia. Nu știu cine este prezent, n-am un nume aici, DG ECO. Deci prezentăm evaluarea și apoi propunerea. Avem aici de, de, și DG Educație și Cultură. Sunt uh, sigură că cei de reprezentanți o să-mi spună cine ce face și cine conduce. Nu am numele, poate vă și prezentați. Da. Mă numesc Catherine Neva Musa, sunt de la DGECO uh, și mă ocup de corpul de solidaritate și apoi colegii de la cultură și mm, educație uh, sunt cei care conduc. Noi uh, ne ocupăm de partea de inițiativa voluntarilor și Doamna președinte, este prima discuție pe acest subiect. E o discuție colectivă. Cred că trebuia să spun asta de la bun început. Vă dau cuvântul reprezentanta Comisiei. O să fac un scurt uh, rezumat, pentru că, din câte înțeleg, aveți puțin timp la dispoziție. Noi am putea să discutăm, să prezentăm și timp de o oră această evaluare la mijlocul perioadei. Dar uh, ca să rezum, în evaluare s-a constatat că inițiativa este relevantă pentru părțile interesate, însă implementarea inițiativei până acum nu este eficientă și eficace din cauza unui, uh, unei, unei demarări foarte încete. ONG-urile nu au preluat inițiativa. Știți, Comisia uh, oferă finanțare pentru ONG-uri uh, an de an să candideze pentru finanțare și apoi să desfășoare voluntari, însă nu prea a existat interes, a existat o fază pilot, dar legislația a fost um, redactată, avem acum un regulament de bază și apoi um, regulamentul de punere în aplicare și delegat, care definește partea de implementare într-un, în, în multe detalii câteva informații referitoare la voluntari. În 2015 am vrut să avem 315, până la urmă n-am putut să desfășurăm decât 44. Anul următor am vrut din nou 350, din nou uh, am avut mai mulți de data asta, 152 și apoi în 2017 am vrut uh, să crească cifrele pentru că deja inițiativa deja era pe picioare așa că am vrut să desfășurăm peste 500 de voluntari, n-am putut uh, decât 175 și abia anul acesta am redus ținta și acum am putut uh, să desfășurăm mai mulți, 367. Uh, cifrele acestea nu sunt incluse în evaluarea la mijlocul perioadei, nu avem decât 2015, 2016 și jumătate din 2017, așa că constatările uh, s-au bazat pe mm, un rezultat nu tocmai uh, relevant, nu tocmai mare la date și cifre. Deci, uh, o carență în eficiență și în eficacitate față de ceea ce se uh, planificase nu este mulțumitor. De asemenea, s-a constatat că programul este foarte complex, că standardele pentru gestionarea voluntarilor, mai ales Uh, faptul că organizațiile trebuie să uh, treacă printr-un proces de certificare destul de complex pentru a putea participa la program. Acest lucru s-a dovedit a fi împovărător și în regulamentul de punere în aplicare se spune că posturile vacante trebuie să fie publicate timp de 4 săptămâni, după aceea mai există o formare de 2 săptămâni care trebuie organizată deci, uh, momentul de la semnare până la desfășurare e destul de lung, o procedură destul de complexă. Și s-a constatat că gestionarea implementării care se face de către agenția executivă a DGEA că uh, a funcționat bine până acum, însă E nevoie să se îndepărteze obstacolele administrative și diferitele obligații legate de gestionarea voluntarilor, care au reprezentat o povară administrativă foarte mare și pentru personalul de la fața locului care se ocupă de voluntari. Una dintre constatările principale a fost și faptul că programul nu este suficient de bine cunoscut, așa că Comisia trebuie să facă eforturi mai mari de a promova acest program mai bine um, și în statele membre și în străinătate și, în general, pentru noi, uh, uh, integrarea în corpul de solidaritate poate să soluționeze unele dintre aceste deficiențe. Este un program foarte mare și chiar am avea de câștigat uh, de pe urma unor eforturi de promovare foarte mari și, de asemenea, um, um, există agenții care se ocupă acum de uh, Serviciul European um, uh, care a existat înainte de corpul uh, european și cred că în felul acesta am avea o diseminare mai mare. De asemenea, um, s-a constatat că um, e destul de complicat uh, pentru um, Uh, europeni să știe la cine aplică ca să fie voluntari. Sunt programe diferite și metode de candidatură diferite, așa că uh, ar fi de dorit să se creeze un ghișeu unic, o platformă unică în care cetățenii să-și depună candidaturile și să fie selectați. Și în mare, considerăm că prin integrarea aceasta putem să fuzionăm și câteva dintre servicii, cum ar fi formarea, asigurările, IT-ul, ca să facem și niște economii transversale. Și cred că aceasta încheie prezentarea mea cu privire la evaluarea la mijlocul perioadei și mă opresc aici. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Ne face și prezentarea noului instrument um, din partea DG Cultură, să le regrupăm pe cele două subiecte. Evaluarea care nu este pozitivă ne arată că proiectul nu a funcționat foarte bine, n-a atras ONG-urile și nu a recrutat persoanele corespunzătoare. Și atunci întrebarea ar fi uh, Acum comisia ne spune, bun, am avut experiența aceasta, am nu prea a avut succes. Ce trebuie să schimbăm cu programul acesta și cum va aduce schimbări noul program? Pentru că mm, și eu mă întreb, oare ă, trebuie să continuăm cu acest program? De fapt, pe cine țintește acum? Care va fi propunerea nouă pentru a trata aceste preocupări? Mă numesc Robert France Vin de la DG Educație și Cultură. Așa cum ați spus pe bună dreptate, prin noua propunere noi încercăm să venim în întâmpinarea tuturor recomandărilor care derivă din evaluarea interimară a programului uh, pentru voluntari uh, din Europeană. Noi uh, am venit cu un temei juridic destul de simplu. Ne-am concentrat pe două aspecte. Pe de o parte, calitatea activităților și apoi um, caracterul inclusiv. În uh, sondajele în rândul voluntarilor am, am fost surprinși uh, de faptul că unul din uh, trei dintre ei erau persoane cu oportunități reduse. E o lecție pe care o putem învăța. Uh, când ne gândim la integrare, ne referim la două dimensiuni importante, eficiența și eficacitatea. Deci, cum să le soluționăm? Cred că un avantaj al um, integrării, așa cum a menționat și colega mea, a fost că avem acum un um, brand unic, un fel de acoperiș uh, unic pentru ambele programe, se fac economii la partea de comunicare și se asigură o vizibilitate mai bună. Corpul uh, European pentru um, Solidaritate are un portal unde se înregistrează tinerii și în acest moment avem 80.000 de tineri care și-au exprimat interesul de a um, fi voluntari, de a fi implicați în activitățile de solidaritate în Europa și, bineînțeles, prin um, uh, includerea acestui capitol de ajutor umanitar, care este unul la nume desemnat, și vizibilitatea acestui capitol uh, specific va fi mai mare ne putem uh, baza pe un mecanism unic de implementare care funcționează, a funcționat timp de 25 de ani cu Serviciul European de Voluntariat. Avem structurile de implementare existente, cele um, naționale și agenția de aici de la Bruxelles. Avem un singur set de instrumente și cu acest uh, set unic ne asigurăm că putem să facem și niște economii. E de la sine înțeles că există niște trăsături uh, specifice ale activităților de ajutor umanitar și, bineînțeles, acestea vor fi luate în considerare așa cum trebuie, de exemplu, prin module de formare specifice pentru voluntarii care se vor implica în ajutorul umanitar. Și, uh, în rezumat, am uh, tras lecțiile din recomandările publicate de experți și propunem uh, un, um, un regulament unic, uh, agil, care asigură o inclusivitate pentru toate activitățile deja existente care s-au ocupat um, de principii cum ar fi um, scopul non-profit sau um, aspectele de inclusivitate. Aștept întrebări și vă mulțumesc foarte mult. Am now. Mulțumim. Eleni, să-i dau cuvântul în primul rând doamnei Sodrova și apoi ție? Bun. Doamna Sodrova, aveți cuvântul să ne spuneți poziția Comisiei CUL pe această propunere. Mulțumesc, doamnă președintă și pentru că mi-ați dat cuvântul și pentru că m-ați invitat astăzi aici. Apreciez faptul că pot participa la acest schimb de opinii cu dumneavoastră. Respect faptul că acest subiect ține de competențele exclusive ale comisiei dumneavoastră, sigur, am ascultat evaluarea la jumătatea intervalului pentru programul de ajutor UE și am identificat niște neajunsuri ale acestui program actual. Cred că integrarea acestui program are și avantaje și posibile riscuri. E nevoie să le cunoaștem. Avantajele sale sunt vizabilitate, accesibilitate. Solid, Corpul European de Solidaritate va da o mai mare vizibilitate oportunităților în general, creând un ghișeu unic și un logo unic uh, acest corp european de solidaritate și credem că va fi mai ușor ca organizațiile participante să ofere plasări și candidați adecvați și pentru candidați mai ușor să identifice mai multe oportunități printr-un portal unic. Sunt de acord cu reprezentanții DGEAC și, altor, și cu alți colegi cu privire la avantajele prezentate de reunirea tuturor acțiunilor într-un, alt, într-un singur program. Pe de altă parte, e nevoie să spunem uh, că există și o limită de vârstă de 30 de ani care se aplică acum și ajutorului umanitar. Personal, eu sunt pentru pentru că acest Corp European de Solidaritate e un program creat pentru tineri și limita de vârstă trebuie să se aplice tuturor uh, activităților acestui corp. În plus, conform informațiilor pe care le am, doar 14% din participanți în programele de ajutor UE până acum au fost sub 30. Reprezentanții comisiei ne pot spune dacă e așa sau nu și dacă doresc să comenteze. Persoanele peste 30 de ani pot continua să participe la activități de uh, asistență umanitară, dar nu în acest corp european de solidaritate. Însă înțeleg că, dintr-o anumită perspectivă, activitățile de ajutor umanitar sunt specifice și că e nevoie uneori de maturitate în acțiune, pentru că e vorba și de riscuri implicate aici. Prin urmare, aș vrea să îmi prezint uh, respectul față de poziția din avizul pe care îl veți adopta în comisia dumneavoastră. Mi-am prezentat deja proiectul de raport. O să-l discutăm în, în uh, comisia noastră Cultură Miercuri. Am propus o serie de schimbări orizontale cu impact asupra asistenței umanitare. În primul rând, am hotărât să introduc anumite aspecte care făceau parte din acordul trialog pe regulamentul actual privind Corpul European de Solidaritate. Mm, pur și simplu e vorba de niște definiții la care m-am referit și aș vrea să reintroducem și o anumită repartiție indicativă a bugetului pentru aceste activități. E important dacă vrem să asigurăm că dimensiunea de voluntariat e elementul esențial. În acordul de trialog pe acest corp european 2018-2020, am convenit asupra unei repartizări indicative a bugetului pentru solidaritate, care constă în 90% din voluntariat și proiecte de solidaritate și 10% uh, formare și locuri de muncă. Cred că a fost un uh, echilibru corect. Și trebuie să luăm în considerare și integrarea ajutorului, asistenței europene, ceea ce înseamnă că aproximativ 86% ar fi dedicat activităților de voluntariat și solidaritate și proiecte, 8% pentru ucenicii și formare și 6% ajutor umanitar. Acel 6% reprezintă peste bugetul de asistență actual al UE acum este cam 147,9 milioane și permite atingerea obiectivelor referitoare la participanți. Propun o serie de măsuri care să încrească vizibilitatea programului. Propunerea comisiei este destul de ambițioasă, după cum știți, 350 de oportunități, inclusiv asistență umanitară, deci trebuie să ne asigurăm că există un interes suficient între organizațiile participante și voluntari. De aceea am propus ca participanții anterior să devină ambasadori ai programului. Programul să fie promovat prin mijloace dinamice de comunicare și rețele de socializare. Promovarea trebuie să crească și în zonele uh, îndepărtate, povara administrativă să fie redusă și în ceea ce privește etichetele de calitate, eu cred că trebuie să fie diferențiate în funcție de tipul de activitate. De exemplu, cerințe pentru locuri de muncă și ucenicii diferite de cele pentru ajutor umanitar. Și acest lucru trebuie avut în vedere. În plus, propun o serie de alte modificări care nu au impact direct asupra asistenței umanitare, însă care pot îmbunătăți situația. De exemplu, aș vrea să subliniez obiectul includerii cu accent pe prima tendință care trebuie să fie mai ușor accesibile pentru oamenii cu puține oportunități. Am specificat și o definiție pentru voluntariat și am reintrodus definiția solidarității. O să prezint un proiect de raport pe 10 octombrie și m-aș bucura dacă ați participat la discuție. Sper că vom avea o bună cooperare cu raportorul de aviz și cu interes aștept discuțiile. Mulțumesc, Eleni, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În ciuda faptului că avem un cadru juridic și o sferă de aplicare pentru acest program, care proposal of Mrs. Georgieva, the former poate fi găsit în propunerea fostei comisare pentru asistența umanitară, doamna Georgieva în propunerea sa pentru formarea unui grup de uh, inițiativă, grup de acțiune pe solidaritate, cred că Acum ne ocupăm de un aspect diferit și din acest motiv dați-mi voie să mă pronunț pe anumite chestiuni și să exprim niște semne de întrebare pe care le am. În ceea ce privește Direcția de Acțiune pe Asistența Umanitară, din 2016 până acum, 206 voluntari europeni au fost detașați în 28 de state membre. Din 2015, un număr destul de redus. Cu includerea acestei direcții în programul Corpului European pot fi create mai multe sinergii cu oportunitatea de a crește vizibilitatea schemei de asistență umanitară. Și aici apare întrebarea de ce a fost așa de scăzut acest număr până în prezent. Am un răspuns în acest sens. A fost destul de dificil pentru toate organizațiile voluntare din Europa să se înregistreze cu organizațiile adecvate, cu ECO, de exemplu, având în vedere că știu zeci de mii de oameni care lucrează nu doar în UE, dar uh, în întreaga lume în această direcție. Cred că această problemă ar trebui să fie rezolvată cu procedura în curs. Alte aspecte pe care să ne mai concentrăm ar fi eficacitatea și eficiența acestui program, care trebuie să fie garantată și trebuie să existe politici și strategii ca parte a temeiului juridic. În plus, dezvolta- obiectivele de dezvoltare durabilă sunt menționate în propunere doar din perspectiva schimbărilor climatice și asta este foarte important când vorbim de dezastre naturale și implementarea ajutorului umanitar. Însă, în ceea ce privește diversele programe și ODD-ul, acestea trebuie să fie conectate între ele. Detaliile din actul de înființare a corpului sunt mult mai reduse decât cele din regulamentul aferent, deci am vrea să existe un capitol mult mai detaliat să crească vizibilitatea Corpului European de Solidaritate și a oportunităților pentru tinerii europeni prin mediile, rețelele de socializare și campanii de conștientizare. Și am și o obiecție referitoare la vârstă. uh, because În trecut, toți voluntarii europeani, europeni puteau participa indiferent de vârstă. Acum Bernard Cușner participă și alții un pic mai tineri decât ei. Nu putem include persoanele peste 30 de ani de la participarea în program pentru a fi formați astfel încât să-și poată oferi serviciile dar despre asta vorbim mai târziu. Vrem să asigurăm formare de calitate, mai ales pentru tineri europeni care se voluntariază pe operațiunile umanitare și să avem în vedere nevoile tinerilor din diverse societăți și realitățile de la fața terenului, de la fața locului, specificitățile asistenței umanitare și ale țărilor în dezvoltare și toate aceste aspecte trebuie luate în considerare pentru că vom extinde programul în afara Uniunii, în uh, zone uh, îndepărtate ale Uniunii și vecinătatea. Accesul pus, accentul pus pe incluziune, mai ales pentru grupurile vulnerabile și să arătăm clar că trebuie să fie acoperite sarcinile non-profit aici. Mai am o problemă legată de acest aspect. Nu vrem să creăm 100 de mii de noi locuri de muncă în Uniunea Europeană. Pentru că dacă ar fi așa, n-am mai vorbit despre un corp voluntar. Din acest motiv, Trebuie să mai discutăm. În încheiere, trebuie să spunem că e important ca tinerii europeni să învețe cultura voluntariatului, să-și cultive spiritul de inițiativă pentru a-și implementa propriile proiecte în avantajul comunităților locale, oferind aceleași oportunități fără discriminare tuturor și respectând vulnerabilitățile țărilor în dezvoltare și de pe alte continente, astfel încât să ajungem la eradicarea sărăciei. Din experiența mea, doamnă președinte, știu că în prezent doar tinerii profesori și lucrătorii sociali sunt interesați să participe. Nu mai vedem moașe, doctori, asistente care să vină și să ceară să participe. Deci ăsta este un domeniu pe care trebuie să ne axăm mai puternic. Aștept să ascult comentariile dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Avem raportor din umbră, domnul Schoenfeld, Enrique Guerrero. Mai sunt și alți colegi care vor să intervină pe acest punct, că ne mai rămas încă un subiect. Deci, domnul Schenfeld, pentru un început, dar scurt, pentru că mai avem un raport și trebuie să ne, încheiem la, să ne oprim la șapte. Vă rog. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Mulțumesc, domnule președinte. Și Zanim ma, mamy rozporządzenia, zanim nie, będzie textu opinii, to trudno się szczegółowo. Avem regulamentul, însă Întâi ă, trebuie să discut. Înainte să avem un text al avizului, nu prea avem pe ce să ne bazăm. Astăzi am avut un prim schimb de opinii, astfel încât să ne putem prezenta pozițiile. Când încercăm să creăm o nouă soluție, ceva ce nu este complet nou, ci se bazează pe experiența pe care am avut-o până acum, atunci cel mai important uh, lucru este să analizăm îndeaproape ce s-a făcut în trecut. Am ascultat uh, discuția. Dacă știm că eficiența acțiunilor de până acum nu a fost chiar optimă, atunci uh, trebuie să se tragă niște semnale de alarmă și cu toții trebuie să ne trezim. Poate că autorii inițiativei au avut intenții pozitive, însă nu au mers suficient, nu au intrat suficient în detaliu și noi trebuie să evităm uh, să repetăm aceeași greșeală. În primul rând, aș vrea să um, mă pot uita la analize, la concluzii care să uh, ne explice de ce, de ce eficiența uh, a fost scăzută, de ce interesul tinerilor a fost așa de scăzut. Dacă găsim răspunsul la această întrebare, vom putea crea soluții mai bune. Vom putea evita greșelile trecutului. Încă un lucru Um, mi se pare important. Ce vrem să obținem? Bine, împreună cu Comisia, bineînțeles. Ce ne dorim este să creăm o structură eficientă, dinamică, în care să intervină acolo unde este nevoie de ajutor umanitar. Ne interesează o nouă structură, un noi sistem care să fie eficace. Sau poate ne dorim uh, o soluție și mă scuzați dacă uh, spun asta, poate pur și simplu vrem să implicăm uh, cât mai multe persoane. Domnul Juncker a spus că cel puțin 100.000 de, de persoane ar trebui să fie implicate până la sfârșitul anului. Eu nu cred că cifrele sunt importante în activități umanitare, e vorba de calitate, vorbim de a ajuta oameni. Deci asta este întrebarea. Ne vrem o structură eficientă sau o structură care să dea bine în statistici? mai ales în ceea ce privește numărul celor implicați. Încă un element se referă la birocrație. În orice activitate profesională, comercială, când oamenii se lovesc de bariere birocratice, bun, sunt uh, hotărâți să le depășească. Însă, când vine vorba de muncă voluntară, știm că cu cât e mai mică birocrația, cu atât crește interesul. Cei care chiar vor să ajute sunt și sunt motivați de bunăvoință și se lovesc de birocrație, de formulare de completat, Um, adesea sunt descurajați și poate acesta este unul dintre motivele pentru care interesul în ace- față de acest sistem a fost atât de scăzut. Ideea de a fuziona cele două inițiative ar putea duce la aceeași um, așteptare ca lucrurile să se îmbunătățească, dar fără ca noi să facem ceva în acest sens. Mi se pare important să analizăm ce s-a întâmplat până acum, să putem ajunge la unele concluzii și să lansăm uh, acțiuni în așa fel încât să evităm erori. Revenind la întrebările mele, chiar vrem eficiență, vrem eficiență sau statistici? Dacă vrem eficiență, atunci nu cred că putem să ignorăm experiența celor care deja um, au ajutat oameni până acum. Nu cred că putem să Um, să nu le permitem oamenilor să intervină doar pentru că au 30 de ani. Mulțumesc, domnul Guerrero Salom. Bebe. Mulțumesc, foarte scurt din partea mea, pentru că, practic, până când o să avem o propunere concretă din partea Comisiei Cultură, lucru care se va întâmpla în următoarele zile, e dificil să te pronunți clar pe anumite aspecte concrete. Am două, trei comentarii de ordin general, totuși. În primul rând, eu cred că atunci când președintele Comisiei, domnul Juncker, a prezentat acest subiect în Starea Națiunii din 2016, Starea Uniunii, această prezentare conținea ideea de a mobiliza, practic, tinerii deși nu doar tinerii, dar de a mobiliza tineretul european și de a-l implica într-o activitate de cooperare și voluntariat. Adică voluntariat organizat, într-o oarecare măsură există deja în fiecare stat membru, în fiecare dintre țările în cauză și ideea era ca acest lucru să se facă la nivel european, să existe un gir european pentru genul acesta de activități de voluntariat. programul Erasmus, deși nu se poate compara, dar este un program care mobilizează pe tineri, în special tineri europeni, într-o activitate de sprijin pentru ceilalți și pentru a oferi asistență diferitelor segmente de populație aflate în anumite situații. Am auzit astăzi aici o serie de cifre și n-ai cum să nu fii pesimist. Adică, în cadrul european, maxim putem spera să mobilizăm 500 de persoane și după aia am ajuns la 175. Dacă împărțim cifra asta la 28 sau în curând la 27 ca să să o sprijinim oarecum pe doamna președintă, păi ajungem la o cifră ridicolă. S-ar putea schimba lucrurile odată ce integrăm cele două structuri care în momentul de față se ocupă de voluntariat, să sperăm că așa va fi. În orice caz, în, uh, din perspectiva uh, Comisiei Dezvoltare și a mea, din perspectiva mea care, se ocup, care mă ocup de dezvoltare, tot ce am auzit aici este pozitiv pentru uh, formare, am auzit apoi despre diferite aspecte specifice. Deci, de câte ori e nevoie de ceva voluntar, va trebui să se facă apel la acest corp de solidaritate voluntar. Am și eu întrebări însă cu privire la limita aceasta de vârstă de 30 de ani și asta din două motive diferite. În anumite crize umanitare, sub 30 de ani nu reprezintă neapărat un avantaj să fii sub, sub 30 de ani. De multe ori trebuie să faci față acestor crize cu o personalitate matură, formată, cu o puternică posibilitate de autocontrol, cu o rezistență în fața dramelor Adică ai nevoie de experiența vieții ca să poți face față. Există multe elemente care, din punct de vedere exclusiv umanitar, nu facilitează neapărat um, sau nu, nu promovează neapărat o vârstă redusă, nevoia unei vârste reduse. Există, sigur, și domenii ale voluntariatului în care să avem nevoie de tineri, inclusiv foarte tineri. Dar eu n-aș tranșa subiectul aici chiar așa de tare, mai ales în ceea ce privește ajutorul umanitar. Mulțumesc. Ar dori să adaug și eu ceva înainte să dau cuvântul înapoi, uh, înapoi către raportor. Uh, Enrique are dreptate. Trebuie să uh, vedem ce ne dorim. Un proiect pentru tineri, pentru ca ei să, să acumuleze experiență. Nu știu dacă e mesajul cel mai bun pe care îl transmitem uh, țărilor în curs de dezvoltare, că trimitem pe cei mai tineri fără experiență ca să-și adauge experiență la CV. Africa, am fost în Ghana uh, de curând, au sute de mii de tineri care au, sunt în putere și pot să facă lucruri pozitive pentru țările lor. Dacă e vorba de ajutor umanitar, poate că ar trebui să trimitem oameni uh, experimentați, poate tineri, medici, infirmiere, oameni care să ducă um, unele competențe în această țară, nu uh, oameni care să își trăiască primele experiențe de muncă acolo. Deci ideea vârstei, da, e complicat multe persoane pensionate care au foarte multe competențe, poate că sunt mai potrivite să uh, meargă să-și asigure, să-și uh, acorde uh, ajutorul în situații de criză. Poate că uh, ar trebui să avem în vedere și cu totul alte proiecte. Nu mai avem timp să intervenim am să-i dau cuvântul lui uh, Eleni Teoharus pentru a încheia, dar va, cred că ar, va trebui să ne gândim ceva mai mult la asta. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând, uh, mulțumesc tuturor pentru contribuții. Voi ține cont de toate ideile și vom reveni la discuție. Trei puncte aș dori să menționez. Întâi, că până acum interesul nu a fost scăzut. A fost doar destul de dificil pentru tineri să aibă acces la finanțare, să aibă acces la o organizație umanitară, să primească uh, formare pentru a putea fi trimiși pe teren. Însă tinerii au fost destul de entuziaști Și sunt de acord cu domnul Guerrero Salom, cineva care trebuie să lucreze pe teren, trebuie să fie o persoană matură <clears throat> și nu să fie motivată strict de propriul entuziasm. E important acest lucru și salvează vieți. În al doilea rând, și spun asta tuturor, trebuie să evităm crearea unei armate profesioniste de voluntari. Nu asta ne dorim. Dorim uh, voluntari, dar nu voluntari profesioniști. Mulțumim, așteptăm cu nerăbdare raportul dumneavoastră și cu siguranță vom coopera și foarte bine și cu colegii de la cultură. Trebuie să trecem rapid la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 12, un punct referitor la un nou program european, în noul CFM, este mai exact vorba de uh, revizuirea programului Interreg, este vorba de cooperarea transfrontalieră în Uniunea Europeană, dar există și o dimensiune externă ce ține de uh, statele dincolo, uh, dincolo de mări, Uh, și state terțe. Doamna Teo Haros este raportor pentru aviz, e foarte ocupată astăzi. Mai avem 10 minute pentru întregul punct, deci poate puteți prezenta, iar apoi dacă ceilalți colegi uh, vor, vor putea interveni rapid. Da, am avut o zi uh, plină astăzi. Obiectivul cooper- inițiativei Interreg de cooperare teritorială este să promoveze cooperarea între statele membre în Uniunea Europeană și între statele membre și state terțe, state partenere sau țări sau teritorii de peste mări. Ne așteptăm ca acest uh, regulament nou pentru perioada 2021-2027 să simplifice cooperarea dincolo de frontierele Uniunii Europene. În paralel, instrumentul de finanțare externă al Uniunii Europene inclusiv instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, dar și programele pentru, țări, pentru teritoriile de peste mări, au ca obiectiv crearea de reguli clare pentru mm, a se transfera o parte din resurse către programele Interreg, pentru că juridic nu este posibil să se creeze un uh, instrument unic de cooperare uh, unic pentru interiorul și exteriorul Uniunii Europene. Obiectivul este o mai bună guvernanță și o, o Europa mai uh, sigură. Iar propunerea este în conformitate cu prioritățile noului uh, uh, fond de dezvoltare regională. Mai, o Europa mai conectată, mai socială și mai apropiată de cetățeni. Salutăm propunerea comisiei, însă considerăm că îmbunătățirile trebuie făcute pentru a um, reflecta obiectivele noastre de cooperare pentru dezvoltare. Ne um, concentrăm asupra următoarelor elemente. Toate elementele trebuie să corespundă cu obiectivele de dezvoltare durabilă și cu eradicarea sărăciei, așa cum este prevăzut clar în articolul 208 din tratatul de la Lisabona. Obținerea coerenței între toate politicile UE uh, este crucial pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. În acest sens, strategia pentru programul Interreg trebuie să arate cum acest program va contribui la atingerea ODD-urilor, așa cum sunt ele prevăzute în Agenda 2030 statele terțe și de dincolo de mări trebuie să poată participa la programele Interreg. Iar uh, nevoile și provocările specifice ale teritoriilor de peste mări trebuie să fie luate în considerare în uh, designul programului. Obiectivul asocierii este să se promoveze uh, dezvoltarea economică și socială a țărilor și teritoriilor și să se creeze relații economice strânse între ele și Uniunea Europeană în totalitatea sa, să se promoveze interesele și prosperitatea, prosperitatea populației din aceste teritorii și țări. Interreg, de asemenea, uh, trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor în domeniul climatic uh, și în uh, respectarea acordurilor internaționale, cum, um, cum ar fi cel de la COP21 în ceea ce privește um, obiectivele de cooperare de dimensiune externă, reziliența, schimbarea, uh, combaterea schimbărilor climatice trebuie incluse pe lângă gestionarea frontierelor și securitatea, promovarea drepturilor fundamentale, sprijinul organizațiilor de societate civilă și a actorilor nestatali, precum și promovarea bunei guvernanțe și combaterea corupției. Toate acestea trebuie să fie incluse. Doamnă președinte, aștept cu nerăbdare comentariile și opiniile dumneavoastră și ale tuturor colegilor. Time. Mulțumesc, nu prea mai avem timp. Mai avem câțiva raportori din umbră prezenți. Domnule Țelăr, doriți să interveniți la acest punct? Iar apoi uh, Cecil Kienge pentru domnul Frunzulică, dar nu avem foarte mult timp. Domnul Țelăr, da, tocmai la Comisia Regii am discutat astăzi despre consolidarea strategiilor Interreg. Pentru că în cadrul Interreg avem cea mai bună bază pentru a permite regiunilor să coopereze transfrontalier. Până acum, programele Interreg um, aveau o perspectivă internă, deci înspre interiorul Uniunii Europene. Acum cred că ar fi timpul ca din partea comisiei noastre să vină semnalul că în cadrul cooperării de dezvoltare ar trebui să se lanseze programe interreg ă, dincolo de frontierele UE. Dar pentru asta avem nevoie de sprijinul uh, Comisiei uh, DEVE, astfel încât mijloacele financiare pentru programele interreg să nu fie reduse, cum este în propunerea actuală, ci să fie menținută cel puțin la nivelul actual. Uh, și mai bine ar fi să fie mai mult, pentru că acest instrument de cooperare interregională are de a, a adus rezultate pozitive și la teritori cooperarea teritorială și la coeziune. Însă, cel puțin menținerea fondurilor uh, ar fi necesară. Și dacă am putea lega asta cu obiectivele de cooperare de dezvoltare, uh, implicând uh, regiunile și instituțiile mm, care lucrează la programele Interreg, astfel încât ele să participe mai mult la cooperarea pentru dezvoltare, cred că asta ar avea efecte pozitive suplimentare. Mm, și nu să vedem uh, cooperarea de dezvoltare ca o, o simplă activitate a Comisiei sau statelor membre. Mulțumesc. Cecil, maxim două minute grazie Linda, grazie anche alla collega eh, Eleni. Mulțumesc Linda, mulțumesc și colegei Eleni. Aș vrea să subliniez, așa cum ne-a spus colega raportor, că în Comisia DEVE trebuie să ne străduim să garantăm un acces simplu la participarea activă, atât pentru statele terțe, cât și pentru țările de pe alte continente. Fără îndoială, acesta este un bun punct de pornire și am apreciat multe dintre propunerile făcute în Comisia Regii și toți împreună vom face eforturi pentru a implementa și mai mult textul. Interreg se numai printre programele fara ale Uniunii Europene alături de Erasmus Plus și este una dintre posibilitățile de a consolida sentimentul de cetățenie europeană, oferind cetățenilor o întâlnire reală la care să participe pentru a îmbunătăți viața comunitară comunitară. Consolidarea uh, teritorială și capacitatea de a dezvolta programe trebuie să rămână priorități, în special atunci când în statele membre ne confruntăm cu un curent opus în rândul societății civile și al integrării teritoriale. Deci să consolidăm și cooperarea transfrontalieră. În ceea ce mă privește, cred că noi, membrii uh, Comisiei avem datoria să fim atenți astfel încât programele dezvoltate de Interreg prin fonduri de investiții externe să, fie, să respecte în totalitate orientările acestuia din urmă. E important, deci, să permitem indivizilor, societății, un acces simplificat la programul Interreg, dar controlat și în conformitate cu orientările pentru viitor ale Uniunii, cum ar fi eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă, combaterea schimbărilor climatice, deci Agenda 2030. Și un alt aspect care ar putea fi integrat în propunere, avem respectarea și protecția minorităților în toate formele, programele Interreg, atât interne UE cât și statele membre și țări partenere, trebuie să ia în considerare situația persoanelor mai vulnerabile. Deci mulțumim, domnule raportor, și cred că vom face o treabă bună left Eleni, un minut, dacă vrei să închei. Nu mai am timp pentru comisie, îmi pare foarte rău. Interpreții se vor opri la ora 19 fix. Vom continua data viitoare. Da, cred că va trebui să revenim. Termenul pentru amendamente este 26 octombrie la ora 10. Mulțumesc și scuze Comisiei pentru că nu a avut ocazia să intervină. N-am avut timp. Aș dori să le spun colegilor că următoarea reuniune este mâine dimineață la ora 9 în sala 2Q2. Avem uh, o audiere privind un nou instrument, iar apoi votul privind premiul Zaharov. 2Q2 mâine dimineață. Mulțumesc tuturor!